Bonjour euh, à vous tous. Bună ziua tuturor. Vom începe reuniunea Comisiei Dezvoltare astăzi prin adoptarea ordinii de zi. Am făcut o modificare în ordinea de zi la cererea domnului Görens, care dorește să se amâne pentru 18 decembrie punctul 14 din ordinea de zi. Deci, uh, schimbul de vederi privind Concord uh, despre o strategie pentru coerența politicilor de dezvoltare. Pe 18 decembrie, în reuniunea coordonatorilor, înainte de reuniunea Comisiei DV, se va discuta acest lucru pentru a putea dezbate mai târziu dimineața, împreună cu Concord, strategia Comisiei noastre privind uh, politica de dezvoltare Vă reamintesc că domnul Gorenz este noul nostru raportor privind coerența politicii de dezvoltare. Aveți obiecții sau comentarii privind proiectul de ordine de zi modificat astfel? Bun, deci ordinea de zi modificată în felul acesta a fost adoptată. Ați... Domnul Doamnă președinte, domnule Gărenț, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Domnul Deva, încerca să le spun colegilor că un vot pe 18 decembrie, după ce ne-am întors de la Strasbourg, data trecută Data trecută când ne-am întors de la Strasbourg, toate aeroporturile erau închise și ne-a trebuit o zi să ajungem la Londra, în Deci ideea este că ar fi bine uh, să nu avem acest vot pe data de 18. Și cred că colegii mei de la PPE au aceeași părere. Am dreptate? Sunt de acord cu domnul Deva în totalitate. Domnule Gărenț, aveți cuvântul. Dacă am înțeles bine, domnule Deva se referă la amânarea punctului 14 pentru ordinea de zi din 18 decembrie. Dar nu e vot, acela nu e vot, nu implică un vot. Deci poate că a fost o neînțelegere. Vreau să vă spun de ce punctul meu va fi amânat pentru 18 decembrie. Ieri am asistat de bunăvoie la o reuniune cu Concord la Copenhaga, unde erau și niște parlamentari danezi. Am discutat despre coerența politicilor, am revenit azi dimineață și n-am putut să ajung la 8 și jumătate, deci nu puteam să particip la reuniunea coordonatorilor unde se planificase discutarea acestui punct în sunt absolut uh, responsabil, îmi uh, asum responsabilitatea raportului pentru data de 18, dar n-am înțeles exact despre ce raport vorbea domnul Deva, despre ce vot vorbea domnul Deva. Voilà, donc nous discuterons euh, de ce point. Deci vom discuta acest punct 14 pe 18 decembrie. Nu, se, nu e vorba despre niciun vot, deci nu trebuie să fie niciun fel de problemă. Ați primit procesul verbal al reuniunii din 8-9 octombrie. Dacă aveți de făcut observații și nu le-ați făcut, uh, vă rog să le faceți, uh, să le adresați secretariatului înainte de sfârșitul zilei de astăzi. Punctul 4 din ordinea de zi, comunicări ale președintei. Am, am întors ieri de la Kabul am făcut uh, un raport privind uh, Banca Kabul, îl puteți găsi pe blogul meu, este foarte interesant, cred. Kabul Bank este unul dintre cele mai mari scandaluri bancare, e vorba de 800 de milioane de euro deturnați și raportul nostru stabilește foarte bine care sunt responsabilitățile și modurile folosite pentru spălarea banilor, de exemplu prin transportarea lichidelor prin intermediul companiei aeriene care aparține deținătorilor și acționarilor acestei bănci. Este o nouă metodă de a transporta lichide în felul acesta și de a spăla bani. Raportul acesta nu conține nume, ci conține doar referiri la funcțiile persoanelor respective și va urma un al doilea raport în care vor fi menționate și numele. Cred că este imontant să demonstrăm că Afganistanul încearcă să facă ceva în lupta împotriva corupției, care este absolut enormă acolo. Am descoperit cu această ocazie ne-am întâlnit uh, în închisoare cu persoanele deținute care nu sunt actorii cei mai importanți, participanții cei mai importanți. Nu se respectă deloc regulile privind arestul preventiv în Afganistan. Există sute sau poate mii de persoane care sunt deținute fără un ordin de detenție. Am adresat o scrisoare președintelui Karzai și uh, a apărut un nou decret și sper că toate persoanele deținute ilegal la Kabul vor fi eliberate înainte de Crăciun. Și am să vă povestesc, uh, am să vă spun ce s-a întâmplat la următoarea noastră reuniune. Dacă nu, marele subiect al dezbaterii în uh, Afganistan este organizarea alegerilor din 2014. În 2010, au fost 16 uh, milioane de cărți de alegători pentru 20 de milioane de uh, alegători, o fraudă masivă. Următoarele alegeri vor fi organizate de aceleași persoane și modul uh, în care vor fi organizate alegerile nu a fost hotărât încă. Am să vă țin la, cura- la curent apropo de uh, modul acesta electoral, dacă se va rămâne la sistemul manual sau dacă se va trece la un sistem de vot electronic. Există, e o problemă, e ca o cursă împotriva cronometrului, nu, nu există liste electorale, există poate obligația de a amâna votul și această situație trebuie evitată. Domnul Bergman, cum știți, am fost șeful misiunii de observare pentru alegerile prezidențiale din 2009. Toate constatările pe care le-ați făcut sunt exacte, iar frauda masivă depășea un sfert sau o treime din voturi la primul tur al alegerilor prezidențiale. Nu cred că multe din recomandările noastre au fost urmate. Sunt foarte multe lucruri de făcut și mă interesează foarte mult să aud concluziile dumneavoastră. Ne vom pleca de la recomandările făcute ca să facem alte recomandări. După cum știți, aparțin unei instituții care are puterea de a emite recomandări și standarde, etaloane și noi vom pleca de la observațiile făcute, de la cele din 2009-2010 pentru a influența oarecum sistemul electoral din 2014 pe blogul meu puteți găsi detalii privind această misiune. Comisia, Comisia Europeană are de făcut comunicări. Nu există, nici noi nu avem întrebări pentru Comisia Europeană. Da, domnul Cashman. Doamna Jolie, interpreții vă rog să folosiți celălalt microfon pentru că există niște probleme, se aude un fâșiit. Vă mulțumesc. O să trecem la vot sau vă rog să scoateți uh, cartelele de vot. Deschidem votul. Doamna președintă, interpreții spun că microfonul pe care îl folosiți acum este chiar mai prost. Se aude fâșitul rău de tot. Yes celui-là. On, on fait un test. Vă rugăm să scoateți cartelele de vot. Deschidem votul. Se aude în continuare același fâșit. Poate puteți cumva să-i atrageți atenția doamnei președinte. Închidem votul. Sunt 24 de votanți. Doamna Jolie, um, ne scuzați, dar este greu pentru interpret să lucreze. Se aude ca și când s-ar învârti niște șoricei într-o roată. Cam asta, cam așa se aude.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 Donc nous allons procéder au vote. O să începem voturile. Luăm mai întâi raportul doamnei Catherine Grez cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm electronic. Am deschis votul. Le vot est clos. s închis votul. Se adoptă. Se adoptă la două voturi diferență. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? Nu. Amendamentul 7. Ba nu, se cere o verificare la compromisul 1, partea a doua. Am deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu diferență de 6 voturi. Amendamentul 7, partea 1. Cine este pentru? Amendamentul 7 este caduc, se corectează președinta, nu-l votăm. Mergem la 8. Trecem peste el. 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16. Vot pe părți, prima parte, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul oral nu este numerotat, deci avem un amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 19. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri. Haideți să verificăm electronic. Deci la votul 19 s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge. și este retras. Mergem la compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 a fost retras. Compromisul 4. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Am deschis votul electronic la compromisul 4. S-a închis votul. Se respinge. Două voturi diferență. Amendamentul 28. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 29. Pentru.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 Amendamentul 34. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Două voturi diferență. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Deci, la amendamentul 38, partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 40. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum vot cu privire la întregul aviz în formă modificată. Am deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem acum la avizul doamnei Catherine Grez cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor și luăm amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1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 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, domnul Preda. N-am putea să verificăm uh, votul pentru că cred că este aceeași, uh, același rezultat. Nu cred că în 10 minute lumea și-a schimbat opțiunile pe care le știm. Sunt aceiași oameni în sală. Eu uh, sunt optimist în ce privește coerența de care dau dovadă colegii mei. Continua votul. Doamna Grez, în calitate de raportor, eu susțin această idee, mi se pare înțeleaptă. Președinta, eu decid să continuăm votul. Supunem la vot amendamentul 12. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul.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 Amendamentul 19. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23 spune președinta, nu? 24. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 2. Pentru. împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 29, nu, amendamentul 32 se corectează președinta. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri. Nu-mi dau seama, haideți să verificăm electronic. Am deschis votul pentru partea a doua. S-a închis votul. Se respinge. Bine că am verificat. Amendamentul 35. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38, vot pe părți, luăm prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39, vot pe părți, Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot acum întregul text. Deci supunem la vot avizul modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Iată că se adoptă. Urmează proiectul de aviz al doamnei Judith Sargentini. Acordul interimar de stabilire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud și Comunitatea Europeană. Avem un amendament oral. Cine-i pentru? Doamna președinte, dacă îmi permiteți, PPE-ul obiectează, este împotriva acestui amendament oral. am înțeles. Luăm amendamentul 1 în acest caz. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Să punem la vot întregul aviz în formă modificată, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează raportul doamnei Grez cu privire la piraterie. Amendamentul 15. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Luăm amendamentul jurii 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 Amendamentul oral 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează amendamentul 27. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic. Am deschis votul cu privire la amendamentul 4. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurișase 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 a fost retras. Da, doamnă președinte, dorem să retrag amendamentul. Mulțumesc. Compromisul 4. Cine-i pentru? E un vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Pentru, deci. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează amendamentul oral 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Avem un vot separat la alineatul 17. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 47. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 8. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Bun, cineva obiectează cu privire la acest amendament. Așa că luăm jurii 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Notăm obiecția. Amendamentul 49, vot pe părți. Prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot separat la alineatul 18. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 52 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 50 pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Inta 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 4, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendul oral 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la considerente. Amendamentul oral 11. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul oral 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 15 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 16 pentru,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 Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum urmează votul electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 20 pentru, 3 împotrivă și o abținere. Mulțumim și uh, felicitări uh, raportoarei noastre, doamnei Catrin Grez. Nu solo maintenant. O să trecem acum la punctul 11 din ordinea de zi. D'accord. Il est pas là, monsieur Donc on va prendre. tu peux demander si tu veux remplacer monsieur Alors, notre. Punctul 11 din ordinea de zi, o strategie globală a Uniunii Europene în domeniul pescuitului în regiunea Pacificului. Domnul Ponga este raportor. Există cineva care îl înlocuiește pe domnul Ponga? Da, doamna Strifler. Vă rog, doamna Strifler, aveți cuvântul să ne prezentați acest subiect foarte important. Mulțumesc, doamnă președinte pot să-mi permit să vă rog să fiți un pic mai uh, liniștiți, să păstrați liniștea. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Ponga m-a rugat să prezint uh, raportul domniei sale, deoarece nu poate participa în această dimineață. Vorbesc acum în numele domnului Ponga, care m-a rugat să vă prezint uh, acest raport uh, pentru aviz privind strategia globală a Uniunii Europene în domeniul pescuitului în regiunea Pacificului. Cum este un subiect foarte vast și avem o limitare, m-am concentrat asupra insulelor din Pacificul de Sud, care fac parte din acordul Cotonou din regiunea Pacificului există 15 state ACP care au relații privilegiate cu Uniunea Europeană în care sectorul pescuitului are un rol fundamental în ceea ce privește siguranța și securitatea alimentară și dezvoltarea economică și socială. Am uh, subliniat cinci elemente. În primul rând, exigența coerenței politicilor Uniunii cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului, Comisia ar trebui să se asigure că acțiunile desfășurate în domeniul pescuitului în zona Pacificului asigură o exploatare durabilă a resurselor uh, haleutice, ținând cont de schimbarea de climă și să ducă la dezvoltarea obiectivelor mileniumului. În al doilea rând, nevoia unei abordări regionale, ținând cont de mobilitatea resurselor de pescuit, trebuie să promovăm un cadru general de bună guvernanță pentru pescuit la nivel regional în Pacific. În al treilea rând, am dorit să subliniez necesitatea de a coordona diversele acțiuni ale Uniunii Europene în regiunea aceasta, mai ales uh, susținerea pentru uh, domeniul pescuitului prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare și instrumentului Cooperare pentru Dezvoltare. În al patrulea rând, problema luptei împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat care, după mine, ar trebui să fie abordată pentru că Uniunea Europeană joacă un rol major în acest domeniu și în cele din urmă nevoia de transparență și de informare a societății civile și a organizațiilor socioprofesionale atunci când se iau decizii în materie de pescuit. Sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră iar pentru amendamente aveți termen până pe 12 decembrie la ora 12. Aceasta este raportul domnului Ponga. Deputații au uh, cuvântul acum dacă doresc să se refere la această chestiune. Dacă nu, dau cuvântul Comisiei. Domnul Neusser, aveți cuvântul. Președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte succint în ceea ce privește raportul. Cred că punctele esențiale au fost deja prezentate de doamna Stifler. Trebuie să reamintim și să reinsistăm aspectul uh, sustenabilității, trebuie să păstrăm coerența cu cele stabilite. De asemenea, cred că pescuitul ilegal, îndeosebi în această zonă a Pacificului, trebuie subliniat și mai mult e nevoie de o altă abordare și anume trebuie să implicăm și societatea civilă. Iată de ce cred că este un raport bun pe care îl vom putea, în favoarea căruia vom putea vota. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Dăm acum uh, cuvântul doamnei Mesmer. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte mă alătur și eu antevorbitorilor uh, mei, al de va sprijini acest raport și asta din două motive. În primul rând, uh, Trebuie să protejăm zonele de pescuit de acolo împotriva exploatării. Există specii foarte importante acolo pentru populație. Există o creștere crescută pentru ton și foarte multe flote de pescuit din Asia, America și din Europa ar dori să se folosească de acele resurse haleutice și ar putea să reprezinte o amenințare pentru pescuitul uh, durabil, îndeoseb pentru populația de acolo. Și iată de ce dorim să le asigurăm viitorul nu există posibilitatea de a recurge la nave industriale de pescuit. Iată de ce trebuie să asigurăm o pescu- un pescuit um, durabil, așa cum am făcut cu alte state din Africa. De asemenea, există numeroase insule mici acolo cu numeroase zone de pescuit. Iată de ce o abordare regională este logică, putem uh, folosi mai bine, putem profita mai bine de efectele de sinergie astfel generate și abordarea regională ar ține cont mai bine de specificitățile geografice. Cred că trebuie să consolidăm abordarea regională cu actorii de la fața locului și să încheiem cel mai bine acorduri regionale. Cred că acest raport e unul foarte bun și cu siguranță îl vom sprijini. Mulțumesc! <clears throat> Merci. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum Comisia, doamna Veronica Veiț și doamna Eduardo Duarte de Susa sunt reprezentanții Comisiei. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, Domnul Ponga, în acest uh, proiect de aviz, se referă la abordarea Uniunii Europene privind pescuitul în zona Pacificului, Comisia poate susține în esență majoritatea chestiunilor prezentate în raportorul pentru aviz. Suntem de acord că pescuitul și acvacultura au o importanță foarte mare pentru securitatea economică și pentru dezvoltarea economică și socială, mai ales pentru insulele mici din Pacific. Deci suntem de acord că trebuie să acorde prioritate uh, gestionării pe termen lung și a exploatării peștilor în zona Pacificului, astfel încât și generațiile viitoare să beneficieze de pe urma lor. Însă responsabilitatea este comună, este responsabilitatea statelor costiere, a micilor state insulare și alte părți care au interese de pescuit în această zonă, inclusiv Uniunea Europeană, care are o mică parte din flota de mare distanță în zona respectivă și importă foarte multe asemenea produse pe piața europeană. De exemplu, mă refer la organismele regionale privind gestionarea pescuitului în zonă, sunt cele care sunt întemeiate conform dreptului mării și trebuie să cooperăm cu toate părțile la nivelul acestor organisme pentru a lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. La Manila, de exemplu, la uh, reuniunea anuală a organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, am încercat să promovăm uh, măsuri de, de, de, de menținere a stocurilor de ton, de exemplu, vreau să vă spun câteva cuvinte despre nevoia de coordonare, o coordonare mai bună care este esența comunicării externe a și dimensiunea externă a politicii comune de pescuit. Intenționăm să cooperăm cu alte departamente, mai ales cu cele de mediu, cercetare, dezvoltare, comerț, pentru a avea o abordare consecventă în toate acțiunile din Pacific. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 12 decembrie la ora prânzului și se va vota pe 22 ianuarie 2013. Acum punctele 12 și 13 din ordinea de zi împreună o să facem un schimb de vederi privind uh, proiectul de raport referitor la promovarea dezvoltării prin intermediul comerțului. Raportorul este domnul Svensson. Și domnul Svensson își va prezenta proiectul de raport, uh, motor de creștere pentru țările în curs de dezvoltare. Aceste două rapoarte se bazează pe același document al Comisiei și propun domnului Svensson să abordăm împreună aceste două puncte, această dublă prezentare. Se va bucura de prezența domnului Denis Bareș de la DG Trade, domnul Giorgio Cocci de la DG Defco, și domnul Marc Maes, reprezentantul Concord. Raportarea pentru raportul INTA, doamna Saifi, a fost invitată la această reuniune, dar regretă că nu poate participa. Așa încât îi dau cuvântul domnului Svensson ca să ne prezinte raportul. Vă rog, domnule Svensson. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Așa cum știu colegii, e vorba de două rapoarte paralele pe aceeași temă, un raport al DEVE și un aviz asupra raportului doamnei Saifi de la INTA. După cum s-a spus de mai multe ori, ideea este că ambele documente se completează, sunt părți ale aceluiași întreg și cred că cele două comisii care reprezintă două perspective diferite asupra acelui subiect se vor completa una pe cealaltă foarte bine. În raportul meu, care a fost discutat pentru prima dată la comisia noastră acum o lună, am încercat să accentuez rolul comerțului și al antreprenoriatului în promovarea dezvoltării în țările sărace. Dacă lucrul acesta se face într-o manieră responsabilă. Așa cum spuneam, sunt convins că, de fapt, comerțul este una dintre domeniile, unul dintre domeniile de politică, de strategie, cele mai importante privind coerența dezvoltării globale, dacă este folosit așa cum trebuie. Instrumentele de politică comercială pot să aibă un efect foarte mare asupra dezvoltării în țările sărace, mult mai mare decât alte politici, strategii de ajutor. Important este ca această strategie comercială față de țările terțe trebuie să întărească efectele politicilor de sprijin, de ajutor. Aceasta trebuie să fie abordarea cea mai importantă. În rapoartele mele mă refer la inițiativele de ajutor care tind să ducă la sporirea capacității comerciale în țările respective, adică ajutorul pentru comerț, cu care, pe care îl cunoaștem foarte bine. Poate să pară că vă repet lucrurile, dar este foarte important să facem tot ce putem ca să sporim capacitatea țărilor sărace de a uh, se descurca la nivelul comerțului internațional și pentru a deveni parte a schimburilor comerciale internaționale dacă doresc să devină uh, să participe cu succes uh, la globalizare și nu doar să sufere efectele globalizării. Aceste țări trebuie să se integreze uh, și nu doar să aibă rolul de producători de materii prime. Cred că este unul din, una din cheile importante ale reducerii dependenței de ajutoare și de reducerea sărăciei. Cât privește acordurile comerciale, este absolut esențial pentru țările în curs de dezvoltare să semneze asemenea acorduri. Sunt convins că trebuie să avem încredere în țările în curs de dezvoltare, că ele pot decide ce e bine pentru ele și ce acorduri doresc să semneze sau nu. În Uniunea Europeană pornim de la ideea că toată lumea, toți avem o valoare egală, că toți beneficiem de aceeași demnitate. Deci trebuie să tratăm, să ne tratăm partenerii din țările în dezvoltare cu aceleași valori. Deci trebuie să fim gata să facem niște sacrificii pe parcursul negocierilor. De asemenea, trebuie să ne uh, interesăm uh, partenerii de negociere, să-i convingem că trebuie să aibă în vedere la masa negocierilor interesele întregului popor. De foarte multe ori cei care au un mandat de negociere în numele unei țări nu se gândesc decât la interesele unei elite atunci când negociază. Firește, în cele din urmă, țara respectivă este cea care ă, poate să-și definească mai bine atitudinea, dar ă, Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze aceste țări să aibă un proces mai inclusiv în timpul negocierilor, să includă pe toată lumea în negocieri. Din perspectiva aceasta nu putem vorbi despre dezvoltare comercială dacă nu vorbim despre siguranța și securitatea alimentară. Noi care trăim în țările bogate trebuie să nu contribuim la utilizarea pământului fertil, a terenurilor fertile pentru altceva decât pentru scopul de a produce hrană în asemenea țări sunt țări în care lumea moare de foame și uh, terenul este folosit pentru a produce biocombustibil, ceea ce este absolut îngrozitor pentru popoarele din țările cel mai puțin dezvoltate dacă aceste popoare, dacă aceste țări uh, sunt destinate să aibă succes în comerțul internațional, trebuie să ne gândim cum le putem influența uh, viața de fiecare zi. Trebuie de asemenea să promovăm creșterea și ocuparea forței de muncă în sectoarele în care sunt active aceste persoane foarte sărace, aceste popoare foarte sărace. După cum știți, europarlamentarii pot să acopere un număr de subiecte și n-am avut suficient de mult spațiu ca să spun tot ce doream de spus, ce aveam de spus de aceea, voi înainta și eu câteva amendamente pentru că ne puteam, puteam spune câteva lucruri despre liberalizarea comerțului cu aceste state. De exemplu, crearea de locuri de muncă și sporirea standardelor de viață, dar trebuie să ne gândim și la efectele negative. De exemplu, riscul uh, pierderii veniturilor din taxe impozite și taxe vamale un alt subiect important este posibilitatea de a influența industria extractivă prin intermediul ajutoarelor. Uh, Mă bucur că sunt reprezentanți astăzi aici de la Comisia Europeană și de la Concord și probabil că aveți o serie întreagă de idei importante pe care să ni le împărtășiți. Aștept cu nerăbdare să ascult ce spune Comisia, ce spune Concord și ce spun colegii pe marginea acestor rapoarte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Dau acum cuvântul Comisiei reprezentată de domnul Denis Bareș, înainte de a da cuvântul celorlalți doi reprezentanți. Uh, thank you, Chair. And, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Dani Bareș, lucrez pentru DigiTrade și am luat parte la elaborarea comunicării împreună cu colegul meu Giorgio de la DigiFco. Aș dori înainte de toate să-i mulțumesc raportorului, domnului Svenso, pentru raportul dumnealui Cred că există într-adevăr păreri comune vis-a-vis -vis de numeroase puncte, printre care importanța comerțului, importanța funcționării piețelor interne și regionale, dar și puncte esențiale precum buna guvernanță și proprietatea. Pentru că fără acestea nimic nu se poate întâmpla. Cred că totuși trebuie să facem câteva observații și să venim poate cu câteva lămuriri poate chiar la început, pentru a afirma că, bineînțeles, din punctul nostru de vedere, considerăm că această nouă comunicare stabilește într-adevăr un traseu pentru viitor, un traseu clar pentru dezvoltarea viitoare a comerțului. În ceea ce privește punctele specifice, aș dori să încep cu problema drepturilor omului despre care se vorbește la liniatul B. Cred că aici e important să vă reamintesc că politica comercială a Uniunii se bazează deja pe principiile și obiectivele acțiunii externe a UE, iar acestea include universalitatea și indivizibilitatea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului iar acestea se aplică politicii comerciale, care include, bineînțeles, comerțul și dezvoltarea. Credem așadar că este un punct uh, pe care l-am abordat deja. Am ascultat cu atenție raportorul și am analizat și aliniatul F și doream doar să Avem deja trei IPA care se aplică inclusiv în Africa. Comisia continuă să dă dovadă de o atitudine flexibilă în cadrul acestor negocieri și cred că nu există dubii că ne considerăm uh, partenerii ca fiind pe picior de egalitate, nu există aici nicio îndoială și nu impunem nicio obligație asupra nimănui. Cred că dacă dorim să progresăm cu aceste negocieri și să intrăm în etapa finală, cred că e nevoie de mai multă determinare, mai multă voință politică pentru a duce negocierile la bun sfârșit. Aș dori să comentez asupra SPG și asupra liniatelor I și L. Este evident că nu suntem de acord că noul sistem SPG care a fost tocmai uh, adoptat va deschide noi oportunități de export. Cred că acum ne concentrăm asupra țărilor care au cel mai mult nevoie și nu asupra țărilor cel mai puțin dezvoltate. Cred că, în primul rând, va exista mai puțină concurență în, țările în, care, în sectoarele în care țările cel mai puțin dezvoltate sunt deja uh, producători. Și, în al doilea rând, există o posibilitate pentru ca aceste țări să-și diversifice producția și să profite de avantaje tarifare în acele sectoare în care se confruntă cu uh, presiuni din partea țărilor mai dezvoltate. Aceste afirmații se bazează pe, aceste afirmații se bazează pe evalu, pe studiul de impact pe care l-am realizat și care se află la baza întreg, întregii reforme a schemei de preferințe generalizate. În ceea ce privește aceste materii prime și așa numitul blestem al resurselor, dați-mi voi să subliniez că țările cel mai puțin dezvoltate depind în general de materii prime, deosebit în Africa subsahariană. După cum știți, materiile, eh, țările cel mai puțin dezvoltate se beneficiază de avantaje tarifare, eh, exceptând tot ce ține de muniție și arme nu există niciun avantaj în favoarea materiilor prime, în defavoarea bunurilor prelucrate. Deci nu se creează aici un uh, dezavantaj și există o limită bunurilor, bunurilor importate. Am impus de asemenea limite bunurilor uh, care vin din țările cele mai puțin dezvoltate și uh, beneficiarilor IPA. Regulile ar trebui așadar să reprezinte o simplificare și, uh, de asemenea, să fie în favoarea comerțului. Există un punct important despre care se vorbește la punctul, B, la punctul M, și anume acapararea terenurilor. Aici aș dori să vă spun că Comisia este de părere că investițiile străine directe pot crește eficiența și randamentul sectorului agricol și astfel să creeze oportunități de angajare și să contribuie la diminuarea sărăciei. Aș dori totuși să subliniez că Credem că este foarte important ca acest tip de investiții să se realizeze într-o manieră responsabilă și durabilă. Iată de ce suntem în favoarea inițiativelor naționale și internaționale pentru definirea unor reguli de conduită și unor principii care să conducă investițiile Um, străine directe în teren agricol. În ceea ce privește jaloanele de, din uh, aliniatul 10 în cadrul acordurilor comerciale, aici uh, trebuie să uh, mărturisesc că nu suntem de acord. Cu toate acestea, ne-am luat angajamentul vis-a-vis -vis de revizuirea acordurilor acolo unde este necesar, împreună cu partenerii noștri. Considerăm că am că orice indicator trebuie definit de toate părțile, dar nu credem că acești indicatori ar trebui definiți în acordurile în sine, pentru că s-ar putea să fie nevoie să se facă ajustări de-a lungul timpului pentru a reflecta evoluțiile din mediul economic, de exemplu. Nu considerăm că ar trebui să fie aplicate în mod automatic când vine vorba de evaluarea angajamentelor. De ce? pentru că dacă modificările se realizează în mod automat, atunci acest lucru contravine obiectivel, obiectivul, obiectivelor um, acordurilor și anume de a oferi un mediu economic stabil operatorilor economici. În ceea ce privește alineatele 15 și 16, um, responsabilitatea corp- socială corporativă. Suntem de acord cu aceste principii și am dorit să subliniem că e absolut necesar ca totul să se desfășoare um, în uh, mod voluntar în ceea ce privește procesul Kimberley, nu e nicio surprindere, nu suntem de acord cu evaluarea negativă a acestui proces. Am înțeles că experții în diamante estimează că, grație acestui proces, diamantele din zonele de conflict reprezintă acum um, 1% din volumul total de diamante iar acest lucru trebuie pus în raport cu 15% cota care se înregistra în anii 90. Credem că procesul de la Kimberley a făcut mai mult decât să stăvilească acest flux de diamante, l-a stabilizat. Avem așadar o părere mult mai favorabilă față de acest proces. Ultimul meu comentariu vizează securitatea alimentară uh, și biocombustibilii aliniatele 21 și 22. Aș dori să subliniez că am luat măsuri pentru a răspunde la îngrijorările acestei comisii pe octombrie, pe 17 octombrie am răspuns la aceste îngrijorări în ceea ce privește producerea de uh, biocombustibil. Acest lucru se aplică și biocombustibilor de import. În uh, temeiul acestei propuneri uh, volumul de biocombustibili um, agricol va fi limitat la 5%, respectând uh, obiectivul de 10% pentru energii regenerabile. Acest lucru înseamnă că uh, cei 5% care rămân vor trebui să provină din uh, biocombustibil de a doua generație. Dorim așadar să stimulăm uh, dezvoltarea de biocombustibili alternativi care derivă din Um, deșeuri um, și care nu au un impact negativ asupra lanțului alimentar global. George, doresc să adaugi ceva? Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru această posibilitate de a completa prezentarea colegului meu. Am să mă concentrez asupra unor câtorva aspecte E vorba de câteva puncte unde credem că am putea duce lămuriri pentru a mânătăți acest raport foarte bun. E vorba de creșterea inclusivă și eficientă de la punctul 5. Cred că ar trebui să ținem cont de faptul că în multe sectoare creșterea poate contribui la diminuarea sărăciei cu condiția ca beneficiile uh, obținute în urma creșterii să fie distribuite echitabil în uh, societatea respectivă. Nu știu dacă acesta era obiectivul raportorului, dar textul lasă impresia că uh, creșterea ar trebui să se bazeze exclusiv pe acele sectoare unde sunt active în ziua de astăzi persoanele sărace. Nu aș fi chiar atât de categoric. Există sectoare precum dezvoltarea rurală unde se înregistrează o creștere crescută de persoane sărace unde investițiile într-adevăr ar da rezultate. Însă există alte sectoare unde nu se întâmplă același lucru și unde creșterea ar putea duce uh, um, avantaje în favoarea diminuării sărăciei. Prin urmare, nu aș fi chiar atât de categoric dacă mi-e permis să fac o propunere la referitor la acest aliniat. În ceea ce privește aliniatul 13, care vorbește de instrumentele de ajutor pentru comerț, suntem pe deplin de acord cu fondul acestui aliniat, însă considerăm că aceasta este situația de fapt de astăzi, cel puțin în ceea ce privește Comisia Europeană. Noi nu punem limite asistenței noastre pentru comerț, care de altfel e cea mai, cea mai consistentă asistență din lume. De altfel, există numeroase programe și proiecte Săptămâna trecută chiar am numărat, erau peste 100 de astfel de programe și proiecte care se desfășoară la nivel global de asistență pentru comerț, care nu um, afectează negativ comerțul între țările în curs de dezvoltare, țările din uh, sud. Nu vedem așadar uh, că astăzi ar exista un risc ca um, aceste orientări să nu se respecte. În ceea ce privește următorul aliniat, numărul 14, uh, suntem uh, în mare măsură de acord cu obiectivele acestui aliniat. Am dorit doar să subliniem că diversificarea presupune investiții care depind în mare măsură de mediul economic și de guvernanța economică. Există așadar o limită la contribuția care poate veni din partea actorilor externi și donatorilor externi. Am dorit încă o dată să subliniem că și țărilor în curs de dezvoltare le revine responsabilitatea de a lua în propriile mâini frâiele dezvoltărilor economice. Sprijinim deja aceste țări, însă nu putem înlocui voința politică locală în ceea ce privește aliniatul 17, care vorbește de eforturi în ceea ce privește combaterea paradisurilor fiscale, cred că Comisia este activă în acest sector de câțiva ani buni deja. Nu e ușor să uh, Uh, obținem progrese în acest uh, domeniu și continuăm, uh, vom continua să apreciem sprijinul Parlamentului în dialogul cu statele membre. Sunteți cu siguranță la curent în, cu sensibilitățile și uh, zone delicate în ceea ce privește acest domeniu în cadrul uh, Consiliului, de exemplu. Dar aș dori să subliniez uh, activitatea și măsurile pe care le-am luat în acest domeniu. În ceea ce privește procesul uh, Kimberly, colegul meu deja n-a prezentat poziția. Am o ultimă observație în ceea ce privește alineatele 21 și 22, în ceea ce privește securitatea alimentară. Încă o dată, poate e vorba de a preciza mai bine mesajul pe care dorim să-l trimitem. Poate că nu s-a înțeles, poate s-a înțeles greșit că securitatea alimentară depinde întotdeauna de producția locală. Poate că în anumite momente așa se întâmplă, însă există um, o altă nuanță pe care economiștii o cunosc foarte bine, și anume că securitatea alimentară uh, depinde și de posibilitatea de a achiziționa alimente pe piață, nu neapărat doar uh, de producerea la nivel local sau național, ci și de posibilitatea de a achiziționa alimente disponibile altundeva. Vă mulțumesc foarte mult și aș dori încă o dată să uh, îmi repet sprijinul uh, față de acest raport. Acum... Mulțumesc. Acum are cuvântul Concord, care este reprezentat aici de domnul Mark Mess. Thank you, uh, Madam Chair. Um, uh... Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru posibilitatea oferită de a lua cuvântul. După cum știți, uh, Concord reprezintă organizația umbrelă a organizațiilor de dezvoltare din Europa eu sunt consilier în ceea ce privește politica pentru platforma Concord din Belgia. Dați-mi voi înainte de toate să-l felicit pe raportor. Credem că este un um, raport uh, bogat și multe din punctele noastre de interes se regăsesc aici, de exemplu în ceea ce privește dimensiunea de gen, drepturile omului, buna guvernanță, participarea democratică și așa mai departe. Există două puncte care cred că lipsesc. Bineînțeles, pot intra în detaliu și um, intra în discuție cu comisia referitor la câteva din aceste puncte. Aș dori doar să subliniez că am putea sublinia și relua anumite puncte, chiar dacă Comisia deja le pune în aplicare. E important să trimită un mesaj clar că și Parlamentul consideră că trebuie luate anumite măsuri. Însă, ce lipsește? În primul rând, E bineînțeles adevărat că politica comercială europeană trebuie să contribuie la obiectivele generale ale politicii externe, inclusiv uh, respectarea drepturilor omului, printre altele. Dar uh, dacă analizăm politica comercială, îndeoseb celelalte documente în ceea ce privește creșterea comercială, nu doar dezvoltare, e vorba de un document care uh, stabilește strategia comercială a UE. Nu e vorba de documentul despre care vorbim uh, astăzi aici. Dacă analizați acel document, puteți observa că politica comercială UE e direcționată, în primul rând, în uh, atingerea unor interese ofensive ale politicii UE politica comercială a Uniunii este una extrem de activă, care încearcă să dobândească accesul pe piață peste tot în lume, pentru a se asigura că producătorii și investitorii europeni pot intra pe piețe, pot fi prezenți pe piețele internaționale pentru a putea astfel să dobândească o cotă echitabilă din creșterea la nivel global. Este foarte important uh, să se asigure proprietatea ca să le permitem țărilor în curs de dezvoltare să-și facă propriile planuri de dezvoltare, să stabilească propriile obiective și să lucreze în direcția acestor obiective. În politica comercială putem observa că Uniunea Europeană pune accentul pe propriile interese, care nu coincid întotdeauna cu interesele țărilor în curs de dezvoltare. Prin urmare, putem observa în cadrul negocierilor comerciale că Uh, Uniunea Europeană sprijină și este în favoarea liberalizării, um, o direcție pe care țările în curs de dezvoltare nu doresc neapărat să o ia. Iată de ce um, există campanii în vederea uh, obiectivelor comerciale ale Uniunii pentru a se asigura de atingerea acestor obiective. S-a vorbit de nevoia din partea Europei de a face mai multe sacrificii, de a se deschide mai mult, dar cred că punctul cel mai problematic în ceea ce privește politica comercială este că e mult prea ofensivă și dacă Uniunea Europeană trebuie să facă ceva, e să-și diminueze ambițiile vis-a-vis de țările în curs de dezvoltare. În al doilea rând, în ceea ce privește ajutorul pentru comerț, știm că acesta a crescut considerabil din 2005 și că Uniunea Europeană este într-adevăr cel mai mare donator Marea majoritate a evaluărilor um, în ceea ce privește ajutorul pentru comerț, la Geneva recent au organizat o conferință în acest sens, Așadar, marea majoritate a acestor valori subliniază discrepanța între nevoile țărilor în curs de dezvoltare și angajamentele luate de donatori. Adesea, aceste angajamente sunt alocate unor sectoare de interes pentru donatori. Un exemplu elocvent îl reprezintă PAPET, programul de dezvoltare pe care Africa Occidentală dorește să îl asocieze IPA. S-a elaborat un program complex. Aici au fost prezentate țări în diferite tabele și s-au um, delineat nevoile acestor țări și puteți să comparați toate acestea cu angajamentele luate de Comisie și de Uniunea Europeană și puteți constata că există țări uh, care se bucură de um, sprijinul donatorilor, dar puteți observa de asemenea că este anumite țări care nu beneficiază de acest ajutor. S-a vorbit despre această problemă, însă în ansamblu puteți observa aceste disparități. Iar acest lucru ține, bineînțeles, de faptul că în acordarea ajutorului pentru comerț, donatorii internaționali din țările dezvoltate încearcă să atingă obiectivele proprii. În China, de exemplu, unde există o concesiune pentru minerit și se construiește un drum la respectiva mină, acest lucru permite obținerea materiilor prime, dar nu este neapărat în favoarea țării în sine. Poate am putea sublinia mai bine faptul că uh, nevoile uh, țărilor ar trebui să fie cele cărora li se acordă prioritate. Aș dori în încheiere să mai ating două obiective ridicate de comisie. Sunt de acord că reforma SPG nu se asigură că țările, într-adevăr, cele care au nevoie vor fi cele care vor beneficia de ajutor, rămâne de văzut. Ne-am opus propunerilor de reformă europene, am venit cu propuneri alternative pe care le-am înaintat atât Parlamentului cât și Comisiei. Credem că SPG în forma sa actuală e mai puțin generos decât înainte și dacă urmăriți uh, discuțiile care au luat loc atunci când s-au făcut modificările SPG, puteți constata că se regăsesc interesele ofensive ale Uniunii Europene, chiar și uh, opțiuni de a închide opțiuni pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a le forța să negocieze acorduri de liber schimb. Bineînțeles că aceste țări um, um, pot lua propriile decizii, dar există presiune. De exemplu, impunerea unor uh, termene limită creează presiune. Amenințarea de a retrage anumite tarife preferențiale de asemenea exercită presiune. Și ar trebui să ținem cont de toate acestea. În ceea ce privește IPA, aici nu considerăm că Comisia Europeană dă dovadă de flexibilitate. Din potrivă, iată de ce în aceste negocieri s-au um, lungit atât de mult și am dorit încă o dată ca Comisia să dea dovadă de mai multă flexibilitate. Mulțumesc. La parola est a monsieur Mich. Mulțumesc, are cuvântul domnul Mitchell. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să îi mulțumesc colegului Svensson pentru raport pentru timpul și efortul investite. De asemenea, uh, salut răspunsul Comisiei și contribuția reprezentantului Concord, foarte utile. Am uh, câteva întrebări, câteva observații legate de politica de dezvoltare și uh, de modul în care putem să stimulăm dezvoltarea prin comerț. Timp de mulți ani, în acest for noi am abordat chestiuni care consideram noi că vor um, ajuta comerțul, vor spori capacitățile de comerț în țările în curs de dezvoltare. Eu aș întreba Comisia următorul lucru. Ce faceți pentru a încuraja protejarea dreptului la proprietate? Adică, mă gândesc în următorul fel. Cum putem să le dăm oamenilor niște capacități ca ei să poată participa la comerț și să se dezvolte? Mi se pare că dreptul la proprietate e un element crucial. Ce părere aveți dumneavoastră la comisie? Cum îi veți ajuta pe oameni să genereze comerț? Pot să vă dau un exemplu dacă doriți. Să ne uităm la Irlanda, țara mea. Irlanda a ajuns să fie divizată din cauza că unii au uh, primit uh, bucăți uh, destul de mici de teren, în timp ce alții au avut capitaluri mari și au construit industrie. Acum două săptămâni la Strasburg, domnul O'Brien, coleg de-al meu, a spus că cei din Haiti își pot folosi telefonul mobil pentru a accesa servicii bancare acolo unde nu sunt bănci prezente. Mă gândesc că acest lucru se întâmplă și în alte țări, din Africa, de pildă. Și uh, când mă duc în vizite în aceste țări, observ că generația tânără este mult mai competentă în a folosi un telefon mobil decât mine. Iată, avem o oportunitate Profităm de astfel de oportunități pentru a clădi un sistem bancar acolo unde nu există bănci, unde capacitățile sunt limitate? În ce privește schemele de asigurare, nu mă gândesc la asigurări doar pentru culturi, pentru cei care nu se pot descurca în ciclu de afaceri, ci mă gândesc că ar trebui să le dăm uh, oamenilor posibilitatea de a spune nu avem nevoie de 10-12 copii și dacă îi avem, vom putea să ne bazăm pe schemele de asistență pe care noi le furnizăm prin uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Mă gândesc la faptul că acest uh, raport vorbește în mod expres despre stimularea dezvoltării prin comerț și la crearea de oportunități pentru femei, care este, sigur, un factor crucial în dezvoltarea economică și socială. Dacă vrem să le dăm oamenilor capacitatea de a participa la comerț, ce părere aveți dumneavoastră la comisie cu privire la contribuția femeilor și a oamenilor cu dizabilități care ar putea avea o, o participare importantă. Deci aștept un răspuns la aceste întrebări. Cum putem uh, încuraja antreprenoriatul? Mulțumesc! Mulțumesc! Am să iau eu cuvântul, spune doamna președinte. Vreau să-ți mulțumesc, uh, dragă Svensson, pentru acest raport excelent te-ai referit la paradisele fiscale, lucru care mi s-a părut foarte oportun. De asemenea, ai vorbit despre problema materiilor prime și ai spus că întreprinderile ar trebui să dea dovadă de responsabilitate socială. Ei bine, eu cred că responsabilitatea socială ar trebui să fie obligatorie. N-ar trebui să fie ceva opțional, ceva facultativ. Acestea sunt părțile care mi-au plăcut în raport. Există însă și câteva lucruri care lipsesc, în special importanța pe care o au veniturile obținute din taxe vamale în țările în curs de dezvoltare. Aceste taxe nu pot uh, să scadă fără a dăuna bugetului țărilor respective. Sigur că în țări dezvoltate aceste venituri reprezintă cam 50% din tarif, însă în Afganistan ele reprezintă 40%, în Madagascar 50%. Când scazi aceste tarife din calea comerțului, înseamnă că riști să expui țările respective la un mare pericol, deoarece le privezi de o sursă de venit. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că taxele cu privire la importuri și la exporturi nu sunt afectate în mod brutal. În plus, responsabilitatea socială a întreprinderilor trebuie să devină obligatorie. Societatea mamă trebuie să-și o asume. Nu vrem să mai vedem situații precum cea din Nigeria, unde mediul înconjurător a fost distrus de întreprinderi multinaționale care au exploatat resursele. Așa am văzut că se întâmplă și Niger, Areva. Așadar, acest lucru trebuie să devină o obligație. Societatea mamă trebuie să-și asume răspunderea pentru toate pagubele de mediu pe care exploatarea de materii prime le poate produce. Acest lucru trebuie să devină o obligație iar întreprinderile multinaționale trebuie să participe la dezvoltarea locală. În ultimii 40 de ani am văzut că ele nu fac decât să ia resursele, să poleze, să poleze mediul, să nu plătească impozite și apoi să plece când și-au terminat treaba. Dar acum cuvântul domnul Gerens. Mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc domnului Svensson pentru raportul extrem de bine făcut. Colegul insistă pe o serie de domenii care ne interesează în materie de comerț. Dar nu cred că ar trebui să subestimăm forța comerțului și nici să supraestimăm impactul său asupra îmbunătățirii situației săracilor. El în sine nu rezolvă problemele, este un mijloc, dar trebuie completat cu politici care să aducă beneficii unei părți cât mai mari din populație. Cred că se trece sub tăcere economia informală care există în țările africane. Economia informală este acel uh, stadiu de dinainte de economia formală, adică un stadiu care permite oamenilor care n-au nimic, care vin de departe, să treacă printr-o etapă intermediară în care dobândesc experiență, pot să își facă acolo câteva economii, au o situație cât de cât sustenabilă. Dar uh, acest uh, tip de economie participă și el la comerț. Mă gândesc la produsele care sunt uh, vândute în economia informală, țări care sunt foarte prezente în Africa, India, China, iar cei care ați vizitat uh, țările africane, puteți vedea foarte bine că pe marginea drumului sunt uh, vândute o grămadă de produse informale. Și vedem uh, acolo în ce măsură economia informală este alimentată de produse ce vin din afara Africii. Asta nu ține de dumping comercial, ci de dumping monetar. Iar pentru dumping monetar nu putem uh, să inițiem uh, acțiuni la Geneva. În plus, uh, să nu uităm că există monezi, există monede care au fost subevaluate cronic, ani de zile. Nu știu cum am putea rezolva această problemă. Aici, la Bruxelles, s-a ținut un summit UE-China, iar discuția n-a durat decât vreo 3 minute. Problema a fost prezentată de responsabilii Uniunii Europene, iar replica a fost de o asemenea vehemență, de o asemenea intensitate, încât nu s-a putut da curs dezbaterii. Cred că ar trebui să reflectăm la acest lucru, să găsim o formă mai bună pentru a proteja țările africane. Să analizăm problema și să găsim o strategie. Nu va fi ușor, asta e, e clar, dar trebuie să subliniem acest lucru. În al doilea rând, în Africa putem observa câteva tendințe destul de pozitive. Creșterea în medie este de 5%, o creștere reală, și, în plus, Africa, pe ansamblu, la nivel macroeconomic, a rezistat mai bine crizei decât alții. Sigur, comparația trebuie să fie proporțională. Totuși, Africa a rezistat bine la criză, iar datoria Africii este alimentată exclusiv de propria sa economie. Deci o evoluție foarte pozitivă pe care noi trebuie să o încurajăm. De asemenea, ar trebui să ne punem o întrebare. De ce cota pe care o are comerțul Africii în lume este atât de mică, în vreme ce economia lor crește cu un ritm atât de mare? Eu cred că există acolo un potențial care ar trebui să fie exploatat, comerțul intra-african, adică între diversele regiuni. Regret că prin acordurile noastre de parteneriat economic nu putem să progresăm, să avansăm atât de repede pe cât uh, am putea. Acum uh, câțiva ani s-a pus la punct un mecanism prin care am lăsat uh, toate sarcinile pe umerii comisarului însărcinat cu comerț și n-am dat nimic comisarului care are portofoliul de dezvoltare. Eu cred că acordurile pe care noi le încheiem ar trebui să aibă mai multe dimensiuni. Și un ultim aspect cu privire la protecția piețelor care sunt încă fragile și vulnerabile, aș zice că ar trebui să luăm exemplu de la Bill Clinton, care și-a făcut mea culpa în fața Senatului American, unde a fost uh, audiat și uh, întrebat cu privire la agricultura din Haiti, care a avut de suferit. A spus că își asumă responsabilitatea, iar responsabilitatea sa a fost uh, aceea că a contribuit la uciderea agriculturii din Haiti. Asta deoarece nu i s-a dat un uh, grad de protecție suficient. Deci e vorba de oameni care pot să-și acopere nevoile, care au nevoie de un pic de protecție pentru a-și dezvolta politicile. Dacă noi nu le acordăm această protecție, îi condamnăm la eșec. Deși noi ar trebui să fim acolo ca să spargem acest cerc vicios. Ar trebui să organizăm și noi o audiere pentru a vedea dacă sunt lideri europeni gata să-și asume vina. Mulțumim, are cuvântul doamna Sargentini, după care urmează domnul Noiser. Suntem puțin în întârziere față de program, deci trei minute fiecare. Thank you, Mulțumesc, uh, doamna președintă, am înțeles mesajul dumneavoastră. Întotdeauna îmi place să încep această dezbatere despre comerț și dezvoltare, ținând cont de tratatul de la Lisabona sau tratatul de funcționare uh, al Uniunii Europene, în articolul 208, unde se spune că aceste activități nu trebuie să pună în pericol dezvoltarea noastră care se referă la eradicarea durabilă a sărăciei. În domeniul comerțului, cumva uităm acest lucru când se pune problema coerenței pentru dezvoltare. Comerțul este un instrument esențial al acestei posibilități de a eradica sărăcia, dar este și un instrument exact opus. Când se fac dezbateri despre comerț, ni se spune că, de fapt, comerțul nu ține de afacerile externe, dar noi știm că, da, ține de afacerile externe Vreau să-l felicit pe colegul Svensson pentru acest raport foarte bun care arată ce putem face bine și ce defecte există în continuare. Mă impresionează faptul că Parlamentul a dezbătut politica comercială a domnului de Hucht anul trecut și acum o reluăm cu o politică de comerț comercială pentru dezvoltare. Dacă am fi făcut lucrurile bine de la început, n-ar fi fost nevoie de o politică comercială pentru dezvoltare. Vreau să mă felicit și pe mine, pentru că tocmai mi-ați votat raportul în care spuneam că parteneriatele, uh, acordurile de economice de parteneriat cu Africa nu trebuie să fie ratificate de Parlament. Comisia INTA poate crede altceva, dar uh, mă bucur uh, că mi-ați susținut semnalul pe care l-am dat. Este uh, Uh, comisia noastră spune că aceste acorduri de parteneriat economice nu sunt bune pentru dezvoltarea acestor patru țări din Africa de Est. Comisia spunea că barierele comerciale nu există pentru țările cel mai puțin dezvoltate care comercializează materii prime dar o serie întreagă de țări în dezvoltare comercializează materii prime și nu primesc, de fapt, stimulente pentru a prelucra aceste materii. Țările cele mai puțin dezvoltate sau alte țări dezvoltate nu primesc stimulente pentru a începe prelucrarea acestor materii prime pentru a crea locuri de muncă și pentru a ajunge la un venit mai bun, pentru că întotdeauna e mai bine să comercializezi produse prelucrate și nu să exporți materii prime. Cât privește biocombustibilii, ele sunt în sine o materie primă, pentru că producția de biocombustibil din diversele recolte nu se face foarte adesea în țările în curs de dezvoltare. În situația biocombustibililor, hai să fim onești. Da, doamnă președinte, dacă îmi permiteți, mai am de făcut două observații și voi încheia. Deci haideți să fim cinstiți unii cu alții. Atâta vreme cât uh, menținem uh, 5% din biocombustibil în fiecare rezervor, din fiecare mașină din Europa, facem parte din cei care uh, deturnează terenurile agricole de la utilizarea agricolă. Da, v-am auzit, doamnă președinte, vă rog să mai, să-mi permite să mai fac încă o remarcă. Vă rog foarte, aveți 48 de secunde, ați depășit timpul cu 40 de secunde. Mai avem multe lucruri de făcut și am înțeles ce a spus. Mulțumesc, doamnă președinte, spune vorbitorul. Eu sunt raportorul din umbră pentru verzi pe acest uh, raport. Domnul Neusser, aveți cuvântul 3 minute. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului, domnului Svensson. Cred că completările aduse de colegii Mitchell, Gurren și Sacatini au fost necesare. Sunt uh, recunoscător de asemenea pentru cele spuse de comisie sau mai degrabă cele care nu au fost uh, spuse chiar atât de clar și cele spuse de Concord. Mi-aș fi dorit uh, observate ceva mai clare din partea Comisiei și din partea Concord. Pentru mine, contribuțiile celor două organisme au fost mult prea neclare. Cred că ar trebui să discutăm în termeni mult mai clari, pentru că e vorba de un punct foarte important în politica noastră de dezvoltare. Cred că observația domnului Gărânț că nu ne putem concentra doar pe comisarul pentru comerț, ci și pe cei responsabili de dezvoltare și că ar trebui să-l implicăm și pe domnul Pimals, pe comisarul Pimals. Da, am, uh, l-am consultat pe domnul comisar și nu aceasta este modalitatea prin care uh, interacționăm pe picior de egalitate cu partenerii noștri. În calitate de europeni putem să vrem să facem politică coerentă și să așteptăm să tratăm pe picior de egalitate cu partenerii uh, noștri, însă nu putem proceda în acest fel, cum facem acum cu partenerii noștri, cel puțin nu din punct de vedere al conținutului. Cred că avem aici o mare provocare pe care trebuie să o rezolvăm. Consolidarea capacității comerciale e importantă, însă trebuie să veghem și la calitatea acestor uh, acorduri comerciale, nu doar cantitatea, ci și criterii care să ne permită să stabilim dacă prin acordurile comerciale se combate sărăcia. Nu avem niciun etalon uh, rațional care să ne permită să constatăm acest lucru. Aș dori să mai fac câteva contribuții subcinte. Cred că rolul femeilor, microfinanțarea și așa mai departe au fost aduse în discuție, sunt foarte importante, însă au discutate uh, prea puțin și problema IPA și problema SPG au fost discutate mult prea puțin și cred că noi, în această comisie, trebuie să venim cu completări la raport în ceea ce privește aceste puncte. Da, din păcate, din cauza constrângerilor de timp, nu pot să le abordez pe celelalte. Poate doar un punct important. Comisia vorbea de paradisurile fiscale care au fost combătute și în trecut în mod energic, aș dori aici uh, să mi se dea câteva exemple clare unde s-au înregistrat succese și unde putem veni cu contribuții pentru a consolida în viitor această activitate, noi în calitate de Parlament. Mulțumesc mult. Domnul Svensson are acum cuvântul în încheiere. Vă rog, pe scurt, domnule Svensson. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc uh, pentru contribuțiile inteligente pe care le-am auzit. Vreau să vă reamintesc că de la INTA veți mai auzi despre aceste puncte, despre aceste aspecte și probabil o serie de, din cele spuse aici vor fi incluse în partea a doua. Firește, putem să fim uh, mulțumiți de ce s-a realizat până acum, dar nu cred că e greșit să repetăm anumite puncte care sunt corecte. Ideea că țările partenere trebuie tratate ca niște egali, că am criticat uh, paradisurile fiscale și chiar dacă procesul de la Kimberley nu joacă un rol atât de important în comerțul internațional, este foarte important din perspectiva drepturilor omului iar industriile extractive reprezintă în continuare un important sector economic. Cred că s-au spus lucruri foarte importante aici. Și merită să spunem că o serie din chestiunile aduse în discuție sunt uh, incluse în raport. Știm foarte bine că relațiile comerciale, schimburile comerciale nu trebuie să se fixeze, să se concentreze numai asupra țărilor celor mai sărace. Dar există o serie întreagă de alte aspecte care trebuie avute în vedere. Știu că timpul este limitat și că trebuie să fiu succint, dar înțeleg că ajutorul pentru dezvoltare este un element important pentru chinezi ei folosesc acest lucru pentru a-și susține propriile lor investiții și nu pentru dezvoltare. Deci am preluat acest aspect. Și încă o dată vreau să mulțumesc tuturor pentru aspectele inteligente pe care le-au remarcat. Mulțumesc foarte mult, domnule Svensson. Trecem acum la punctul 15 din ordinea de zi, Cadrul financiar multianual privind finanțarea cooperării Uniunii Europene cu statele din Africa, zona Caraibelor și Pacific. După cum știți, finanțarea aceasta nu este bugetizată, nu este inclusă în buget. Iată de ce Parlamentul European este ținut, departe, este ținut departe de negocieri. Să sperăm că lucrul acesta se va schimba în 2020. Iată motivul pentru care am făcut un raport din proprie inițiativă. Raportorul este uh, Uh, domnul Patrice Tirolian a făcut acest aport asupra celui de-al 11-lea Fond European de Dezvoltare și dau cuvântul să ne spună ce are de spus. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. La trei luni după ce am adoptat poziția de negociere privind uh, Fondul European de Dezvoltare, trebuia să ne gândim la acest uh, fond pentru că este principalul instrument de ajutor extern al Uniunii Europene. Din păcate, noi nu putem să negociem nimic, ținând cont de faptul că acest instrument, după cum știți și după cum a spus și mai devreme doamnă președinte, este în afara bugetului Uniunii Europene. Voi reveni asupra acestui aspect. Sper totuși că împreună vom ajunge să avem un text ambițios care să ne permită să avem o majoritate largă pentru ca vocea noastră să fie auzită la Comisie și la Consiliu. Prima dezbatere pe marginea acestui document intervine după ce uh, negocierile privind un cadru financiar multianual la care este anexat acest fond nu au reușit. Ce putem să spunem? propunerea recentă a președintelui Van Rompuy este decepționantă, este o decepție pentru că dorește să diminueze cu 11% anvelopa financiară propusă de comisie. Și dacă analizăm propunerile făcute în acest moment, ne dăm seama că politica de dezvoltare este sectorul cel mai lovit de tăierile bugetare. E o constatare amară Uh, pentru că, mai ales într-un moment în care acțiunile noastre destinate celor mai săraci sunt susținute de mai mult de trei pătrimi din cetățenii europeni. Ne gândim la ce se va întâmpla cu viitorul fond la Bruxelles, mai ales că va fi de ultimul uh, fond în conformitate cu acordul de la Cotonou și intervine în momentul în care Uniunea Europeană își reformează politica de dezvoltare. Al 11-lea fond uh, va intra în vigoare când în 2015 uh, se, va, se vor reevalua obiectivele de dezvoltare ale mileniului. N-am uh, să repet tot ce am spus în documentul de lucru, mă voi opri doar la câteva chestiuni esențiale pentru dezbaterea noastră. Primul lucru este includerea fondului în buget este vorba de ajutor extern oferit de Uniune și dacă este absolut necesar să fie inclus în bugetul european din 2020, cred că mișcarea actuală de austeritate trebuie să ne um, incite să fim uh, înțelepți și să păstrăm acest fond în afara cadrului financiar multianual. Apoi, uh, în al doilea rând, principiul diferențierii la nivelul Fondului European de Dezvoltare la început nu eram foarte optimist în această privință, dar comisarul Piebalgs mi-a confirmat faptul că aplicarea acestui principiu în cel de-al 11-lea Fond uh, European de Dezvoltare nu va duce la suprimarea uh, anvelopelor naționale pentru țările ACP cu venituri medii și venituri medii superioare și mă bucur că ajutorul nostru are o valoare adăugată în aceste țări, mai ales dacă se fac și reforme pentru reducerea inegalității, cum ar fi fiscalitatea sau sistemele de asigurări sociale. Iată de ce se mențin și este crucial să se mențină anvelopele naționale, după părerea mea, oricare ar fi conținutul lor. Apoi, ajutorul acordat uh, sectorului privat din programul pentru schimbare. Mă felicit pentru ce am reușit să facem în amonte, în raportul domnului Görens. Acest nou mecanism ar trebui să aibă ca prim obiectiv să-i scoată pe cetățenii din aceste țări în dezvoltare din sărăcie. Ajutorul pentru sectorul privat uh, trebuie să se îndrepte către sectorul privat local iar uh, folosirea acestui mecanism foarte recent este foarte importantă și dorim să invităm Comisia să facă niște studii de impact pentru a vedea efectele acestui mecanism asupra reducerii sărăciei și protecției mediului în țările respective. Comisia propune o concentrare de teme care merge în sensul bun, mai ales în ceea ce privește relațiile cu țările ACP pentru că se reflectă prioritățile unilaterale ale Uniunii. Iată de ce în momentul în care s-a elaborat documentul strategic pe țări, ar trebui să acordăm un loc important dialogului politic cu partenerii ACP, pentru ca să ținem cont și de prioritățile lor. Încă un punct să nu uităm că resursele alocate sectorului social de bază au fost insuficiente în ceea ce privește revizuirea de la uh, mijlocul uh, acestui, cel de, celui de-al 10-lea Fond European de, pentru Dezvoltare. Iată de ce trebuie să reamintim Comisiei și țărilor ASP și Consiliului că trebuie să aloce 20% din viitorul fond pentru sănătate. În cele din urmă, voi, mă voi referi la ajutorul acordat țărilor din teritoriile de peste mări. Lucrul acesta trebuie să arate foarte bine care sunt propunerile asociațiilor provenite din această zonă, așa cum au fost ele pre- prezentate în iunie anul acesta de către Comisie sunt definite corect uh, obiectivele acestor asociații ceea ce a devenit indispensabil pentru teritoriile de peste mări care au un tratament uh, precum cel al țărilor ACP, ceea ce nu este tocmai bine. Există voința de a stabili un parteneriat uh, care să promoveze dezvoltarea durabilă a acestor teritorii bazat pe competitivitate, pe uh, răspunsul față de schimbările de clime și pe cooperarea și integrarea regională. Stimați colegi, aștept să aud comentariile dumneavoastră și să colaborăm cu grupurile politice, firește cu Comisia cu care am avut deja contacte fructuoase pe marginea acestui dosar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Îi dau cuvântul domnului Gorenț două minute pentru că peste cinci minute trebuie să vină ministrul de externe din CIP. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Tirolia, nu știu care sunt uh, remarcile altora, dar eu uh, nu aș uh, recurge la astfel de formule care nu fac decât să nu fac decât să ne afunde într-un limbaj care nu zice nimic. Prin aceste formule pur și simplu ne batem joc de oameni. Noi am zis că vrem să creștem nivelul de asistență pentru dezvoltare, nu am făcut. Ni s-a promis că Fed va fi inclus în bugetul european, pe când uh, vedem că statele membre se comportă ca și cum acest fond ar fi în beneficiul lor și nu al lor. avem uh, bani care sunt alocați pentru ICD și bani care sunt alocați pentru Fed, dar nu în modul cel mai potrivit. Fondurile ar trebui să crească până în 2015, însă se vrea ca el să fie o variabilă, un fond ajustabil pentru a rezolva anumite probleme care apar pe alte linii. Nu mi se pare corect, mi se pare de-a dreptul o trădare a consensului european în materie de dezvoltare pe care l-am adoptat în 2005. Am uh, vorbit cu colegii din Comisia pentru Bugete pentru a protesta împotriva acestei stări de lucruri și am uh, intenția ca împreună cu alți deputați să depunem un amendament astfel încât măcar din partea noastră, din partea Parlamentului, să subliniem poziția noastră în legătură cu uh, finanțarea acestui fond și restul politicilor de dezvoltare. Situația mi se pare intolerabilă. Există un articol care vorbește despre coordonarea politicilor, însă din uh, nou suntem invitați să sacrificăm o parte din principiile democratice. Nu avem nimic de zis aici, nu ni se lasă loc să zicem nimic și, uh, din nou, pierdem un mijloc de intervenție. Este o trădare a cadrului convenit pe care se bazează politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Mulțumesc, are cuvântul Comisia două minute. Dacă sunt mai mulți reprezentanți ai Comisiei, o să-și împartă acest interval. Mulțumesc, doamna președinte. O să încerc uh, foarte pe scurt uh, să trec în revistă aspectele pe care le-ați menționat. Vreau să mulțumesc raportorului, vreau să mulțumesc pentru sprijinul care transpare din uh, textul său pentru comisie. Colegul meu, care este sărcinat cu teritoriile de peste mări, nu este prezent, ar fi vrut, însă, din păcate, este în deplasare. O să încerc să iau uh, toate punctele importante în ordinea pe care am uh, auzit-o și la raportor. Includerea fondului în bugetul european, în primul rând. Suntem de acord cu punctul de vedere al raportorului și am propus ca al 11-lea Fed să fie inclus în buget perioada de până de acum, până în 2020, ar trebui să fie folosită în scopul pregătirii acestei includeri. Va trebui să convingem statele membre să împărtășească viziunea noastră. Sigur că participarea la acest fond ar trebui să fie făcută pe o bază voluntară, adică opțională. Euh, bon, concernant la, concernant la, la différence. În ce privește diferitele categorii, într-adevăr, uh, domnul comisar Pibals a confirmat că vom uh, avea alocări naționale pentru toate țările ACP care doresc acest lucru și în metodologia de alocare vom ține cont de resurse și de diversele criterii prevăzute, inclusiv de guvernanță, de dimensiunea populației, de vulnerabilitate, de faptul dacă aceste țări sunt uh, enclave sau sunt insulare. Aceste criterii se regăsesc în al 11 la FED, așa cum prevede acordul de la Cotonou. Ar trebui să amintesc că, deși conceptul acesta de diferențiere aduce câteva noutăți, nu e în sine un concept nou. În acordul de la nu existau astfel de prevederi și uh, ele sunt uh, preluate în Fondul European pentru Dezvoltare. Avem uh, avantaje menționate special pentru țările cele mai sărace, țările defavorizate. Deci pentru perioada 2014-2020 toate țările ACP vor continua să beneficieze de acest fond și vor primi uh, resurse bugetare din partea Uniunii Europene. În ce privește mixul de împrumuturi și donații, acesta nu este un instrument nou, există de ceva vreme și uh, dorim ca el să evolueze, să se extindă. Am uh, dorit să-l putem folosi pentru a obține un efect de pârghie în ce privește finanțarea pe viitor. Mai sunt și, și alte instrumente pe care sperăm să le utilizăm pe viitor, desigur. În ce privește concentrarea tematică, vreți să mă opresc, doamna președinte? Mă opresc aici. Mulțumesc, îmi cer scuze, nu prea avem timp. Asta este. Domnule Mitchell, aveți două minute maxim. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, vreau să-i mulțumesc lui Charles pentru sinceritatea sa. În prezența comisiei aș vrea să pun o întrebare. Mi se pare că coordonarea și um, coerența ar trebui să meargă mână în mână și ni se tot uh, propune, ni se tot promite mai mare coordonare, mai multă coerență, însă este oare vreo cale pe care Parlamentul, Parlamentele Naționale pot coopera cu Parlamentul European? Comisia vine cu propuneri, Parlamentul dorește, însă Consiliul de Ministri nu poate fi tras la răspundere de Parlamentele Naționale. Uh, ceea ce înseamnă că nici nu putem să-l influențăm și nu vom înregistra progrese prea mari. Noi am vrea să găsim o modalitate prin care să-i cerem Consiliului mai multă coordonare, mai multă coerență, iar uh, aceste lucruri nu ar duce decât la salvarea de vieți, la îmbunătățirea calității vieții pentru aceste populații. Așadar, aș întreba Comisia, oare poate să susțină Parlamentul să se alieze cu noi, astfel încât să organizăm o coordonare mai bună cu parlamentele naționale, să avem reuniuni o dată, de două ori pe an, în care să discutăm despre aceste chestiuni. Mulțumesc! Președinta, mulțumim. Domnule Tirolien, două minute pentru a trage concluzii. Doamna președinte, voi fi concis. Acesta este un document de lucru, după cum știți. Am ascultat diversele observații făcute aici și, desigur, remarcile domnului Gheorens în primul rând. Domnul Gheorens a fost foarte ferm. Da, ne vom întâlni și uh, voi încerca să includ uh, observațiile dumnealui în textul final. Am uh, ridicat o serie de probleme aici, uh, diferențierea, de pildă, am spus că mai multe țări vor primi alocări proporționale și că nu vor avea de suferit într-un prim timp. Ei bine, aici uh, nu am nimic uh, de spus în mod deosebit. Cu toate acestea, voi uh, continua să mă pun de acord cu toți cei care sunt interesați, astfel încât documentul de lucru să reflecte în mod global punctul de vedere al Parlamentului European. În chip de concluzie, tot ce pot să vă spun este că vom continua munca și sper ca în ianuarie să avem un document uh, mai detaliat și un document definitiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum uh, am plăcerea de a-i ura bun venit în jurul nostru pentru a doua oară să-i urez bun venit, deci doamnei Era Tocozeacu Marculis, care este ministru în Cipru ministrul afacerilor externe. Scopul vizitei noastre, vizitei dumneavoastră astăzi aici este de a prezenta în numele doamnei Ashton, care prezidează Consiliul AFET, uh, cu privire la rezultatele de la ultima ședință a Consiliului cu privire la cooperarea în vederea dezvoltării, Consiliul s-a ținut pe 15 octombrie la Luxemburg. Cu acest prilej, miniștrii au discutat despre pregătirile pentru perioada post obiectivele de dezvoltare a mileniului și măsurile de după summitul Rio Plus 20. De asemenea, s-a discutat despre susținerea pe care UE o acordă în vederea schimbării durabile în societățile în tranziție. S-au adoptat trei serii de concluzii, în special angajamentele pe care Europa și le ia în ce privește societatea civilă în domeniul relațiilor externe, protecției sociale și finanțării dezvoltării. Comisia noastră ține foarte mult la toate aceste trei teme. În ce privește cadrul post-2015, pe de o parte, și angajamentele Europei în legătură cu autoritățile locale și societatea civilă pe de altă parte, noi intenționăm să adoptăm rapoarte în primăvara lui 2013. În ce privește reziliența, așteptăm cu nerăbdare să vedem planul de acțiuni anunțat de Comisie. În ce privește finanțarea pentru dezvoltare, mi-aș exprima un oarecare scepticism. Chiar dacă miniștrii de dezvoltare au reafirmat în concluzii angajamentul lor în materie de finanțare, în special un angajament de a crește uh, ajutorul acordat de la 0,7% din la 0,7% din PIB în 2015, deciziile bugetare pe care le iau multe din țările membre par să fie contrare. Parlamentul dorește să organizeze o dezbatere cu statele membre și în acest scop va trimite în curând o scrisoare prin care va invita fiecare ministru de dezvoltare din statele membre în comisia noastră. Doamna ministru, vă ascultăm cu mare nerăbdare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați deputați, mă bucur foarte mult să fiu aici în numele înaltului reprezentant și vicepreședintei, doamna Ashton, pentru a vă informa cu privire la discuțiile și concluziile Consiliului de Afaceri Externe, care s-a ținut pe 15 octombrie la Luxemburg. Ca de obicei, Consiliul a fost un prilej foarte bun pentru a purta o discuție strategică cu privire la politici între miniștrii de dezvoltare ai Uniunii Europene. Aș vrea să mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi Serviciul European de Acțiune Externă, precum și serviciilor Comisiei, pentru cooperarea excelentă în vederea pregătirii Consiliului, cât și pe parcursul reuniunii. În octombrie, la Luxemburg, am uh, făcut un bilanț al progresului înregistrat în uh, câteva chestiuni de politică oarecum noi, dar foarte importante, precum sprijinul pe care UE îl acordă societăților aflate în tranziție și abordarea UE în vederea rezilienței. De asemenea, am uh, putut să dezbatem o problemă de politică absolut esențială pentru momentul de față cadrul global post-2015. Această temă merge mult mai departe decât uh, merge politica de dezvoltare și cooperare. Practic, uh, în mare măsură, această temă se referă la felul de viitor pe care ni-l dorim și pe care vrem să-l construim împreună. Sunt convinsă că atât noi cât și dumneavoastră vom reveni la această temă de multe ori în anii viitori. Aș uh, dori să știu care sunt uh, pozițiile dumneavoastră cu privire la această temă atât de importantă. Înainte de a vă prezenta primul punct, vreau să vă spun că înaltul reprezentant a confirmat faptul că pe viitor consiliile de afaceri externe vor avea o jumătate de zi dedicată în mod special dezvoltării. Acest lucru sper că va bucura Parlamentul European. Uh, unii miniștri au uh, chiar promis acest lucru în trecut și acest angajament a fost salutat de toată lumea. Bun, trecând la primul punct de pe ordinea noastră de zi, acesta a fost procesul post-2015, perioadă în care expiră obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Angajamentul nostru este susținut și subliniem că este important să avem o abordare comunitară, o abordare a Uniunii Europene coerentă și consecventă, atât uh, în ce privește cadrul post-2015, cât și în ce privește acțiunile ulterioare conferinței Rio Plus 20, care s-a ținut în iunie anul acesta. Vă amintesc că Comisia a publicat un document neoficial cu privire la coordonarea și uh, coerența între uh, cadrul post-2015, agenda pentru dezvoltare și uh, măsurile ulterioare conferinței Rio plus 20. Acest document a fost uh, transmis statelor membre. altul reprezentant a subliniat acolo că a existat o cooperare foarte bună cu comisarii Potocnic și Pibalx. După care, altul reprezentant l-a invitat pe comisarul Pibalx, care este membru al grupului la nivel înalt ONU, care revizuiește obiectivele de dezvoltare ale mileniului să spună care sunt următorii pași. Comisarul Pibalx a vorbit despre acești pași, inclusiv despre raportul grupului la nivel înalt, care va fi publicat în mai 2013. Tot în septembrie 2013 va avea loc o discuție la nivel înalt în cadrul ONU și va exista și un grup de lucru paralel cu privire la grupurile cu privire la obiectivele de dezvoltare durabile propuse la Rio. În plus, domnia sa a spus că trebuie să punem un accent uh, foarte puternic pe reducerea sărăciei și să definitivăm obiective de dezvoltare ale mileniului actualizate care să pună la rândul lor accentul pe prosperitate, bună guvernanță, drepturile omului, echitate și sustenabilitate. O bună gestionare a resurselor naturale, de asemenea. Aproape toate statele membre au luat cuvântul în discuția referitoare la conferința Rio Plus 20 și n-am să vă spun în detaliu în ce au constat intervențiile lor, v-aș uh, spune doar câteva dintre temele cheie menționate. Mai întâi, ministrii au fost uh, de acord cu principalele priorități care au apărut în uh, raportul grupului ONU, și anume că noile obiective de dezvoltare ale mileniului trebuie să fie centrate asupra dezvoltării durabile, economice, sociale și de mediu, dar și asupra păcii și securității și guvernanței. Vom combate în continuare sărăcia, dar vom încerca să lărgim abordarea noastră la alte chestiuni care și ele sunt cruciale pentru o dezvoltare durabilă și bunăstarea omenirii. În plus, unii miniștri au uh, preferat un uh, set mai simplu de obiective, ușor de înțeles, în timp ce alții au dorit o abordare transversală, prin care să arătăm că toate sectoarele sunt interdependente, apa, energia, securitatea alimentară și așa mai departe. Acestea trebuie să fie corelate cu pacea, demografia, migrația, schimbările climatice, guvernanța și drepturile omului. În al treilea rând, mulți miniștri au spus că ar trebui să implicăm uh, mai îndeaproape societatea civilă și sectorul privat. Și asta nu doar în ce privește finanțarea și punerea în aplicare a legislației. Mulți miniștri au mai spus că ar trebui să avem scopuri universale, aplicabile și relevante tuturor țărilor, însă adaptate la contextul uh, național, contextul regional și realitățile de la fața locului. Relația donator-beneficiar, așa cum este ea definită în cadrul ODM actual, ar trebui să fie înlocuită cu o alta mai echilibrată și globală. Și fine, mai mulți miniștri au spus că cadrul post-ODM 2015 ar trebui să țină cont de statele fragile, statele afectate de conflicte și că ar trebui ca acest lucru să se reflecte în noi acorduri, precum și în documentul referitor la eficiența asistenței adoptat la Busan în 2011. În ce privește procesul, modul în care putem să avansăm spre obiectivele post-2015, s-au subliniat următoarele aspecte. Există un consens în favoarea unei poziții comune a Uniunii Europene. Mai multe state membre au spus că în altul reprezentant, vicepreședintele, ar trebui să joace un rol mult mai important și în aceeași măsură și Serviciul de Acțiune Externă ar trebui să aibă un rol mai proeminent. Sigur Uh, trebuie să dezvoltăm politicile noastre în cooperare cu principalii parteneri internaționali, cu principalele grupuri de țări și să punem accent pe rolul partenerilor strategici, rolul BRICS, rolul țărilor mai puțin dezvoltate, G77 și țările din Africa subsahariană. Din uh, conferința Rio am avut uh, învățăminte și Pibalți, împreună cu miniștrii, au spus că în ce privește cadrul post-ODM 2015 și conferința Rio Plus 20, ar trebui ca toate aceste teme să se regăsească pe agenda lor de lucru în anul următor. Al doilea punct de pe ordinea de zi a fost sprijinul UE către societățile aflate în tranziție. Am uh, discutat pe baza unei comunicări comune a înaltului reprezentant și a comisarului Pibalx, dar și a comisarului Fiule. În uh, remarcile de deschidere, înaltul reprezentant a plasat propunerea din uh, comunicare în contextul unei abordări UE mai cuprinzătoare. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană, prin instrumentele de care dispune, promovează o guvernare responsabilă, libertate politică, inclus, um, mai mare incluziune economică, justiție socială și o echitate mai mare în procesele de tranziție. Comisarul Pibalps a spus că reducerea sărăciei rămâne un obiectiv foarte important în orice proces de tranziție și că Uniunea Europeană ar trebui să își îmbunătățească asistența pentru a asigura rezultate durabile. Ministrii au salutat uh, Comisia Mixtă și au discutat despre experiențele pe care le au în materie de tranziție. Nu intru în detaliu cu privire la intervențiile lor, dar iată care au fost temele principale. Mai întâi, ministrii au uh, spus că lecțiile pe care Uniunea Europeană le-a învățat din propriul său proces de extindere ar trebui să fie folosită mai bine în uh, redactarea, în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE în țări care se află în tranziție. Compendiul, compendiumul UE este o resursă utilă și ar trebui să fie folosită mai des. În al doilea rând, toate procesele de tranziție diferă, așa că e nevoie de o abordare adaptată la situația respectivă și la nevoile țării partenere, la prioritățile sale. De asemenea, abordarea mai mult pentru mai mult ar trebui să fie combinată cu abordarea mai puțin pentru mai, pentru mai puțin în ce privește țările care nu își respectă angajamentele în materie de guvernanță. În al treilea rând, s-a subliniat rolul pe care îl joacă asistența tehnică și construirea de capacități în țările partenere. Programele de înfrățire și instrumente precum TAIEX ar trebui să fie folosite mai larg și mai eficient. În fine, s-a exprimat un sprijin general pentru o coordonare mai bună la nivelul UE, inclusiv prin evaluări comune, misiuni comune și programe comune. Înaltul reprezentant a rezumat discuția și a sugerat ca aceste discuții să fie concretizate prin concluzii ale Consiliului, iar concluziile sunt acum în curs de redactare. Și a treia temă mare, al treilea punct de până de zi, a fost abordarea UE în ce privește reziliența. S-a discutat pe baza unei comunicări a Comisiei pregătită de comisarii Pibalx și Georgieva. În altul reprezentant a început prin a vorbi despre criza alimentară din Sahel și din Africa, criză care arată că e nevoie de o abordare pe termen lung și sistematică pentru a construi reziliență. UE trebuie să aibă o abordare mai constructivă pentru a îmbunătăți capacitățile locale și regionale de reziliență, adică capacitatea de a rezista mai bine la dezastre, catastrofe naturale, instabilitate politică, schimbări climatice, criză economică. Astfel, Uniunea Europeană ar trebui să fie mai bine dotată să răspundă la astfel de incidente, deoarece are o platformă de reacție în ce privește crizele, are un sistem de avertizare timpurie. Doamna comisar Georgieva a prezentat apoi uh, propunerile detaliate din comisie și a subliniat uh, raportul cost-beneficii în ce privește îmbunătățirea rezilienței în țările partenere. Trei puncte sunt importante aici. În primul rând, să putem anticipa crizele, în al doilea rând, să putem lua măsuri în regim de urgență și, în al treilea rând, să consolidăm capacitățile de reacție. Participarea UE la inițiativele AGIR sunt, este un exemplu care ne arată că noi putem să obținem rezultate pozitive. Ministrii prezenți și uh, președinția care urmează la începutul anului viitor au salutat aceste lucruri și au uh, sprijinit inițiativa în materie de reziliență, în timp ce alți ministri au spus că trebuie să avem o legătură mai bună între asistența umanitară și cooperare pentru dezvoltare și că trebuie să existe flexibilitate în etapele incipiente trebuie să creștem eficiența cheltuirii fondurilor acest lucru a fost spus de toți miniștrii. Înaltul reprezentant a încheiat referindu-se la vizita recentă pe care a făcut-o la Mogadishu, Somalia, și a spus că în ce privește reziliența, securitatea și stabilitatea politică, Uniunea Europeană trebuie să aibă o abordare constructivă și globală. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Președinte, mulțumim, doamnă ministru. Are cuvântul acum domnul Kacmarek. Pani przewodnicząca, szanowna pani minister. Ja... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și doamnei ministru pentru această ocazie de a o întâlni Văd că această tradiție a întâlnirilor organizate la sfârșitul președinților să păstrează, o tradiție binevenită. Aș dori să reiau ce răspunsă de doamna Juri chiar la început. În concluzii se regăsește confirmarea încă o dată a faptului că miniștrii afirmă că angajamentele noastre se vor concretiza și reprezintă de asemenea o confirmare a declarației din 29 iunie acestui an. Am impresia că între iunie și octombrie nu s-au întâmplat prea multe care să ne apropie de acest obiectiv. Mă mulțumește conținutul acestor concluzii, însă sunt tot mai îngrijorat în ceea ce privește atingerea acestor obiective. obiective. Confirmarea este, bineînțeles, foarte importantă, e un fel de declarație politică, dar și mai important este să atingem aceste obiective. Iată, de, prin urmare, întrebarea mea. Există posibilitatea de a atinge aceste obiective? O altă întrebare. Consiliul a luat uh, o decizie referitoare la un acord între Cabo Verde și UE în ceea ce privește vizele. Întâmplător am vizitat această țară atunci când președintele Barroso s-a deplasat în Cabo Verde să semneze acest acord. A fost un eveniment de importanță majoră pentru această țară, care a coincis cu cea de-a cincea aniversare a acordului de parteneriat între UE și Cabo Verde uneori în Europa, cred că nu ne dăm seama de impactul uh, pe care îl au toate acestea și felul în care sunt percepute de partenerii noștri. Eu personal am uh, văzut entuziasm și am putut observa respectul de care se bucură UE în aceste țări. Aș dori să mulțumesc pentru această decizie și aș dori să mulțumesc Consiliului. Monsieur. Domnul Bergman, aveți cuvântul. Eh mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, vă mulțumim pentru prezentarea concluziilor Consiliului de Ministri. Este foarte interesant, dar e și ironic în același timp, pentru că guvernele europene împreună sunt uh, în recesiune ceea ce sporește inegalitățile dintre cetățenii europeni. Dar miniștrii dezvoltării și afacerilor externe înțeleg cât de necesar este să se facă față sărăciei pentru a diminua diferențele și decalajele dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. Mi se pare o ironie faptul că se vede această necesitate în afara Europei, dar nu în Europa, pentru că ieșirea din criză în Europa nu trebuie să ducă la sporirea inegalităților. Nu avem cum să nu fim de acord cu principiile pe care le-ați uh, menționat, uh, pentru că drepturile omului, creșterea economică sunt motoare ale creșterii, sunt principiile uh, la care se aliniază și uh, propunerile pe care le negociem acum pentru instrumentele uh, de dezvoltare și cooperare. Și vom discuta firește în detaliu și obiectivele, le vom discuta de asemenea, vom discuta și formulările și o să ajungem rapid la o concluzie. Am o întrebare. Putem fi de acord cu principiile enunțate, dar uh, pândește o problemă foarte mare la adresa bugetului. Când am discutat despre cadrul financiar multianual, s-a văzut acest lucru. Discuția bugetului pentru Fondul European de Dezvoltare este legată de acest lucru și dacă dorim uh, să se ajungă la o scădere a bugetului pentru politicile de dezvoltare, atunci uh, instrumentele de cooperare și dezvoltare și Fondul European de Dezvoltare vor fi victimele limitărilor bugetului european. Ce părere aveți despre acest lucru? Și care este etapa discuțiilor între miniștri? Este singura mea întrebare. Mulțumesc. S-ar putea să mai am o întrebare, spune vorbitorul. Ați văzut că în foarte multe state membre există tentația de a reduce bugetul pentru dezvoltare. Uh, în țara mea, în Olanda, bugetul a fost scăzut cu aproape 25% și sunt absolut uh, îngrozit de această situație. Mulțumesc. Domnul Gerenț are acum cuvânt. Oui, decidement. Da, mulțumesc. Nu uh, scăpăm de tentația de a vorbi despre finanțe. Ca și cei doi antevorbitori, uh, nici eu nu voi rezista acestei tentații. Sunt oarecum jenat să fac acest lucru. Pentru că doamna ministru, care ne-a explicat așa frumos ce s-a întâmplat la Consiliu, nu merită reproșurile pe care îi le voi face. Vă primim cu multă politețe, vă exprimați în numele doamnei Ashton și este un progres față de ce situația de acum doi ani când cei care uh, aveau funcția dumneavoastră nu erau autorizați să facă acest lucru. Însă, Trebuie să vă spun uh, că sunt de acord cu o serie de lucruri. Cred că ce a spus despre angajamentele de după 2015 este adevărat. E vorba de responsabilizare, diferențiere. Toate acestea întrunesc acordul Parlamentului în majoritate. Trebuie să fim conștienți de nevoia îmbunătățirii eficienței politicii pentru ajutor și dezvoltare. Dar dacă citesc concluziile din 15 octombrie 2015 la punctul 7, există acolo o capodoperă de redactare sibilină, o propoziție care se referă la finanțarea ajutorului pentru dezvoltare. Și trebuie să citești de două ori propoziția asta. Consiliul de Ministri notează cu îngrijorare faptul că nivelul, nivelul ajutorului public pentru dezvoltare a scăzut. Totuși, suntem primii participanți la nivel mondial în ce privește ajutorul public, ceea ce nu este fals și apoi se face trimitere la Consiliul European, la Consiliul Șefilor de Stat și de Guvern, care pe 29 iunie anul acesta au reamintit faptul că sunt întotdeauna uh, obligați de uh, promisiunea de a ajunge la 0,25% în 2015. Și se întâmplă exact invers Cred că șefii de stat și de guvern care au fost acolo acum uh, zece zile știu foarte bine că după 29 iunie s-au petrecut diverse uh, lucruri în diverse țări. Unele țări au redus uh, cheltuielile în statele membre, s-au redus fondurile pentru Fondul European de Dezvoltare și s-a acceptat și o dezvoltare a instrumentelor pentru dezvoltare și cooperare. Se fac reduceri peste tot și totuși se spune că vor continua să crească contribuțiile pentru dezvoltare până în 2015. Cu alte cuvinte, ne băgăm picioarele. Uh, se spune că o să sporim cheltuielile pentru ajutorul public pentru dezvoltare pe câtă vreme noi le reducem. Și se poate face, uh, se pot folosi și alte formule mai sofisticate ca să mascăm realitatea și anume că dăm, facem pași înapoi. Iar pentru Parlamentul European este absolut de neacceptat așa ceva. Aș vrea să știu ce părere are Lady Ashton pe care o reprezentanți aici. Cred că Lady Ashton participă și ea la Consiliul European. Ce a făcut ca să interpeleze șefii de stat și de guvern care sunt aici și fac aceste promisiuni și au făcut promisiuni pe 29 iunie 2012? Cred că și asta înseamnă coerența politicilor o coerență față de promisiuni, o coerență față de declarațiile anterioare, o coerență față de obiectivele și angajamentele uh, asumate. Cred că trebuie să întărim aici uh, această chestiune. Cred că doamna Ashton a făcut acest lucru. Pentru a-și întări activitatea ar fi bine, uh, autoritatea, mă scuzați, ar fi bine să existe un consens european pentru dezvoltare. Uh, am invitat-o să semneze în cadrul proiectului uh, Agenda pentru Dezvoltare și să, să arătăm că uh, suntem acolo și o susținem, iar uh, doamna Ashton uh, susține așa și apără cu ghearele uh, promisiunile făcute. Sper că Parlamentul European în zilele, săptămânile următoare nu vor ceda nici măcar o unghiuță, nu vor ceda nimic, pentru că în punctul 6 din declarația ministerială se amintește angajamentul șefilor de stat și de guvern și nu cerem decât să rămânem în concordanță cu cele spuse pe 29 iunie 2012 cum poți să te duci la Luxemburg să spui chestia asta și după aia să tradiționezi? Totul e bine până în momentul trădării. Pentru că ar fi bine să revenim asupra chestiunii acesteia a trădării ca să găsim drumul cel bun. Mulțumesc foarte mult și dau cuvântul acum doamnei ministru ca să răspundă la întrebările adresate de cei trei eurodeputați. Uh, let me start, uh, first. Dați-mi voie înainte de toate să încep cu negocierile privind cadrul financiar multianual. Știm cu toții că Consiliul European, care s-a reunit în urmă cu câteva săptămâni, a fost un consiliu la care, din păcate, nu s-a ajuns la nicio concluzie. Se va organiza o altă întâlnire a Consiliului la începutul anului viitor în ianuarie, întâlnire care va fi prezidată de domnul Van Rompuy. Se va încerca să se ajungă la un acord referitor la pachetul CFM, având în vedere criza economică Știm cu toții că în, în Uniunea Europeană ne confruntăm cu această criză economică și e nevoie de compromis. Prin urmare, toate interesele aflate în joc ar trebui discutate în uh, amănunte către statele membre. Uniunea Europeană dispune de căile corespunzătoare pentru a veghea la îndeplinirea proiectelor importante ce țin de buget, inclusiv uh, dezvoltarea și cooperarea. Vă pot asigura că acest punct al cooperării pentru dezvoltare este un punct foarte important pe agenda discuțiilor noastre. Aceste discuții sunt purtate în cadrul dialogului tripartit și Parlamentul European este un partener de dialog în cadrul acestor discuții. Nu pot să anticipez uh, rezultatul uh, întâlnirii din ianuarie, dar cu siguranță cooperarea pentru dezvoltare este unul din punctele cele mai importante din cadrul acestui buget. în ceea ce privește obiectivele privind ajutorul pentru dezvoltare și finanțarea pentru dezvoltare. Uniunea Europeană, bineînțeles, a asumat angajamentul față de pragul de 0,5% până în 2015. Asistența pentru dezvoltare a scăzut de la 53,5 miliarde în 2010 la 53,1 miliarde în 2011. Aceste tăieri bugetare se traduc într-o, într-un procent de 0,42% uh, din VNB scăzut, uh, o scădere așadar de la valoarea anterioară de 0,44% din VNB. Și asta în ciuda actualei crize economice cu care se confruntă UE, Uniunea și-a păstrat uh, locul ca fiind cel mai mare donator. E vorba de 96 de miliarde de euro anual, iar această sumă echivalează peste echivalează cu peste jumătate din um, ajutorul pentru dezvoltare acordat uh, la nivel global. Dați-mi voie să vă ofer câteva exemple. În mod obișnuit, doar patru state membre respectă obiectivele. Cinci uh, state membre și-au păstrat în 2011 cheltuielile peste nivelul mediu din 2010. Rămân astfel 18 state membre care nu se ridică la înălțimea angajamentelor asumate. Având în vedere toate acestea și ținând cont de raportul Consiliului European, e nevoie să se ajungă la un echilibru în ceea ce privește mesajul politic transmis. Angajamentele politice sunt importante, însă statele membre sunt conștiente de toate acestea. Respectarea acestor obiective va depinde și de rezultatul negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Într-adevăr, criza economică și-a făcut simțită prezența, dar acest lucru nu, facă decât, nu face decât să crească nevoia pentru un ajutor mai eficient care să utilizeze fondurile disponibile mult mai bine. Și, bineînțeles, asta este ce încercăm să facem cu toții, Consiliul, Comisie și Parlamentul European. Merci beaucoup. Nous maintenant... Mulțumesc. Acum uh, vom avea o a doua rundă de întrebări. Îi dau cuvântul domnului Cashman. Um, thank you, uh, Madam Minister, for the... Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc, uh, doamnă ministru, pentru răspunsuri. Aș dori să fac o scurtă observație. Sunt uh, pe deplin de acord cu observația domnului Gărând și observația din uh, lui vine din uh, partea unui ministru, unui fost ministru pentru dezvoltare, care știe foarte bine uh, cum stau lucrurile la Consiliu. Nimeni nu vă poate contrazice, însă există păreri divergente. Există o parte dintre noi care consideră că Rio plus 20 nu a fost succesul pe care îl prezintă alții. Dacă vorbim de drepturile femeilor, putem spune că acestea au fost chiar diminuate. Și încă o dată, în ceea ce privește analiza post-2015, mă întreb, am putea oare face o modificare și uh, în loc să se termine toate frazele întotdeauna cu drepturile omului, am putea să le plasăm la începutul frazelor, pentru că eu consider că drepturile omului reprezintă o cheie în atingerea obiectivelor pentru dezvoltare. Există probleme ce țin de inechitate, de inegalitate, care trebuie abordate și este evident că un număr considerabil de sărași trăiesc în țări uh, cu venituri mediu și trebuie să ne concentrăm mai bine asupra acestor țări, să avem niște indicatori, niște obiective care să permită o distribuție mai echitabilă a veniturilor. Dați-mi voie să abordez punctul inegalităților. Importanța drepturilor omului în strategia post-2015 cred că este și mai mare ca înainte. Avem un nou, avem acordul de la Cotonou care chiar um, reduce importanța pe care acest Parlament o plasează asupra clauzei de non-discriminare inclusivă. Partenerii ACP cred că această clauză nu se aplică pe motive de orientare sexuală. Dar dacă privim ce se întâmplă în țări precum Uganda, Camerun și Nigeria, situația e și mai îngrijorătoare. Ar trebui să avem un mecanism pentru un dialog reciproc, bazat pe probleme comune. Dar dacă partenerii noștri ne spun că uh, aceste puncte nu au nicio importanță, nu există, prin urmare, nicio reciprocitate, niciun dialog. Și aș dori să știu care e părerea dumneavoastră în ceea ce privește ratificarea tratatului de la Cotonou în celelalte state membre. Când vorbesc de drepturile omului, mă refer la non discriminarea din toate punctele de vedere, atât în ceea ce privește genul, cât și etnicitate, religie, boli, um, HIV uh, și așa mai departe în această sală colegii din, Africa care au luat parte la o conferință în această săptămână care abordează um, obstacolele cu care se confruntă persoanele cu dezabilități în participarea la procesul politic. A fost o discuție cu picioarele pe pământ, foarte importantă dacă e într-adevăr să vedem uh, implicarea și răspunsul țărilor partenere în um, aceste probleme. Iată îngrijorările mele. Bineînțeles, uh, lucrăm uh, în strânsă colaborare cu Lady Ashton și cu ceilalți membri ai comisiei, dar aș dori să fac o ultimă afirmare. Atunci când analizăm uh, situația după 2015, trebuie să fim sinceri în când vine vorba de eșecul în a îndeplini, în a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. E vorba de bani. Atunci când lucrurile mei merg bine, statele membre spun da, voi aloca 7% din VNB sau 0,5% din VNB, dar atunci când situația se înrăutățește, spunem nu mai putem să ne îndeplinim acest angajament. Oare nu înțeleg că nu și-au făcut, nu și-au luat un angajament de a aloca o sumă de bani, ci un procent. Și dacă acest lucru nu este subliniat foarte clar de înaltul reprezentant, trebuie să știu de ce. Pentru că fără finanțare nu se poate vorbi de o dezvoltare durabilă pe termen lung. Era deja suficient de rău că s-a propus o tăiere bugetară de 6%, apoi de 10%, dar pentru a asista apoi la o creștere la 11% din partea domnului Van Rompuy, mi se pare eh, complet inacceptabil. În această situație este clar că ne vom confrunta cu un eșec. De Mitchell. Are cuvântul domnul Mitchell. Doamnă președinte, Vreau să-i mulțumesc doamnei ministru pentru prezentarea care ne-a susținut aici. Da, este adevărat că noi cheltuim 96 de miliarde, dar uh, presupun că raportul cost-beneficiu s-ar ridica doar la valoarea 80 de miliarde din banii cheltuiți. Dacă ar fi uh, o mai bună coordonare, dacă ar exista o mai bună coerență, așa cum spunea chiar Comisia Europeană, am putea economisi 6 miliarde pe an sau am uh, putea să cheltuim cu 6 miliarde în plus, cum s-ar zice, ceea ce ne duce la o sumă destul de mare. Haideți să ne uităm la Filipine. Chiar în această săptămână, 350 de oameni au murit, alții au dispărut din cauza unui taifun. Nu am investit suficienți bani acolo. Și da, m-am bucurat să aud că vă interesează rezilien- reziliența, dar aș vrea ca acest lucru să se modifice, să aveți o inițiativă care să permită o integrare mai clară a răspunsului în materie de criză, de urgență. Comunități distruse, uh, Uh, acest lucru poate fi evitat. Putem să-i învățăm pe oameni să înnoate, putem să construim clădirile publice, școlile la un nivel mai sus, astfel încât să nu fie afectate de apă. Deci cum putem să obținem un efect mai mare pentru banii pe care îi cheltuim? O eficiență prea mare a fondurilor pe care le cheltuim din cauza lipsei de coordonare, lipsei de pregătire. De ce nu investim în a le pregăti pe aceste comunități înainte să se producă o catastrofă? Pentru că e mult mai greu și costisitor să reparăm uh, pagubele după. Întrebarea mea este atât pentru Consiliu cât și pentru un altul reprezentat. Dacă tot vreți să reduceți costurile, măcar cheltuiți banii pe care aveți mai bine. Asta înseamnă coerență. Și asta ne-ar permite să avem uh, o coordonare mai bună. Și Parlamentul European are un rol de jucat, deoarece el poate să-i tragă la răspundere pe acești oameni. Coordonarea în materie de prevenire a dezastrelor, a catastrofelor, este esențială. Și o să vă rog să transmiteți acest mesaj baronesei Aștept Mulțumesc! Mulțumesc, urmează domnul Noiser. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, aș dori să vă mulțumesc înainte de toate. Am uh, ocazia de a vă saluta încă o dată, pentru că ați parte la ședința Consiliului pentru ACP. Cred că această întâlnire a avut loc într-un moment îndeosebi extrem de important pentru țările noastre partenere. În ceea ce privește procentul de 0,7%, cred că colegii Gărân și Crehner au spus deja totul. Aș dori doar să mă refer la situația post-ODM și în ceea ce privește evoluția negocierilor după 2015. Poate am putea sublinia că cu o poziție comună europeană vom putea atinge mai multe. Cred că domnul comisar Peebles este un excelent partener de negociere cu o reputație excelentă în cadrul ONU și cred că ar fi bine dacă Consiliul European în această privință nu ar merge cu un cor de 27 de voci, ci ar putea să meargă cu o voce comună transmisă de acest comisar pentru ca noi în Europa să vorbim cu o singură voce. Cred că ar fi un semn foarte bun, îndeoseb când e vorba acum de continuarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului după 2015. Cea de-a doua întrebare are puțin de a face cu întâlnirea din octombrie, însă în calitate de membru al conferinței ACP-UE, mi se pare foarte interesantă, și anume îmbunătățirea relațiilor cu Cuba. A fost un punct foarte important în Surinami și aș dori să aflu din partea dumneavoastră care este părerea uh, vis-a-vis uh, -vis de îmbunătățirea relațiilor cu Cuba, Cuba uh, membru al ACP, dar nu membru al adunării comune UE-ACP. Care e părerea dumneavoastră așadar și cum sprijiniți acest proces? Are cuvântul ultimul vorbitor, domnul Gerens. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O să um, revin la răspunsul pe care mi l-a dat doamna ministru. Cu tot respectul, doamnă ministru, nu uh, vreau să atac țara dumneavoastră. Știu care sunt dificultățile cu care vă confruntați acum, însă răspunsul dumneavoastră nu m-a mulțumit. Ați uh, făcut referire pe bună dreptate la cadrul financiar multianual și în acest cadru Fondul European pentru Dezvoltare nu este prevăzut. El nu e inclus în CFM, deoarece uh, are un buget separat. El este implementat de comisie, dar discutăm despre el ca și cum ar face parte din CFM. Ca și cum uh, acest uh, fond european pentru dezvoltare ar face și el parte din bugetul pentru care încercăm să facem economii. Ceea ce înseamnă că noi la trialog nu vom putea să spunem nimic în ce privește. Nu putem uh, să influențăm nimic. Putem să dăm din gură, să strigăm sus și tare că nu e, to- nu e acceptabil această situație și că nu are rost să încercăm să facem economie aici, dar o vom face degeaba. Dumneavoastră îmi spuneți că 11 țări nu își respectă obligațiile, ceea ce înseamnă că 16 o fac. Printre aceste 16, câteva sunt destul de reticente și uh, Uh, cortegiul de țări care refuză să-și majoreze participarea sunt uh, totuși uh, țări care se consideră contributori neți. Deci, e vorba de acea optică prin care unele state consideră că dacă plătesc 2 cenți în plus, pierd. O optică inacceptabilă. Eu uh, insist, uh, trebuie să revenim la consensul european în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. În cadrul acestui consens se pot face concesii, nu în altă parte. În acest consens uh, au participat toți pilonii, toate instituțiile importante ale Uniunii Europene. Nu aș vrea ca acest consens să fie trădat. Și, în fine, există țări care sunt reticente. Printre acestea există țări care nu au dat nimic, nu au dat aproape nimic atunci când aveau o situație economică bună. Nu dau nimic, ba dau chiar și mai puțin când uh, situația economică e proastă. Practic, aceste țări nu vor să contribuie cu nimic, nu vor să-și respecte angajamentele. Aceasta e o problemă politică. Eu cred că ar trebui să dăm dovadă de fermitate aici. Și uh, toate speranțele mele se îndreaptă spre Lady Ashton, care sper să transmită mai departe lucrurile pe care noi le spunem aici. Ne confruntăm cu o criză de încredere foarte gravă în ce privește angajamentele pe care UE și le-a luat în materie de cooperare pentru dezvoltare. Mulțumim, doamnă ministru, aveți cuvântul, o să vă rog să trageți concluziile. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, stimați deputați. O să încerc să rezum în măsura în care pot să o fac. S-au adresat uh, întrebări, dar și observații și comentarii foarte importante. În ce privește drepturile omului, această temă este primordială în tot ce facem noi în materie de cooperare. Guvernanța, statul de drept sunt la fel de importante. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în țările care au trecut prin primăvara arabă, un element primordial a fost uh, tocmai uh, drepturile omului, dar guvernanța și statul de drept au fost uh, la fel de importante. Deci, da, sunt pe deplin de acord. Drepturile omului sunt primordiale și ar trebui să fie un criteriu pe baza căruia evaluăm dezvoltarea pentru cooperare pe care o derulăm cu alte țări. Iată de ce Uniunea Europeană are un reprezentant special pentru drepturile omului acum. Este un uh, lucru important pentru Uniunea Europeană. Domnul Lambrinidis este cel care a primit această funcție din partea doamnei Ashton și noi sperăm ca domnia sa să coopereze cu Serviciul de Acțiune Externă în statele membre pentru a evalua problema drepturilor omului în țările partenere. Domnul Mitchell mi-a adresat o întrebare. Da, sunt complet de acord. Coordonarea și coerența, raționalizarea cheltuielilor noastre sunt foarte importante. Acesta este motivul pentru care noi încercăm să lucrăm tot mai mult cu programe comune, programe mixte. Vrem astfel uh, să impunem o abordare mai coordonată a Uniunii Europene. Încercăm uh, să venim cu această nouă abordare prin care avem mai multă sincronizare și o mai bună aliniere cu statele membre. În 2011 am înregistrat un succes în Sudanul de Sud și acum avem un uh, avem câte un program comun și cu alte țări partenere, de pildă pentru anul acesta lucrăm cu Ghana, Etiopia, Haiti, Laos, Mali, Rwanda și ne gândim uh, să colaborăm și cu Myanmar. Prin aceste programe comune, banii care sunt cheltuiți vor uh, fi <coughs> raționalizați și va exista o mai mare coordonare, o mai mare coerență, așa după cum cereați. Aceasta este doar una din metodele pe care noi le folosim pentru a încerca să cheltuim banii după cum ați spus, mai coerent. S-a vorbit despre Cuba. Ei bine, la ultima ședință a Consiliului de Afaceri Externe, miniștrii au discutat despre Cuba și uh, rezultatul a fost că Înaltul reprezentant care conduce Serviciul de Acțiune Externă va definitiva un mandat de negociere pentru un uh, nou acord care ar putea fi încheiat. Însă, până atunci, rămânem la poziția comună din 1996. am uh, convenit uh, în Consiliu că vom încerca să încheiem un acord nou cu Cuba, dar deocamdată poziția comună este cea pe care o știm. Dar, repet, um, CAE împreună cu un altul reprezentant uh, se vor apleca asupra unui nou acord. În ce privește perioada de după 2015, post-ODM, avem în pregătire o comunicare din partea Comisiei și sperăm ca ea să fie publicată până la sfârșitul lunii ianuarie. S-a făcut un comentariu referitor la combaterea discriminării, în special combaterea discriminării sexuale. Da, uh, am uh, fost și eu în Surinam și am participat la întâlnirea comună UE-ACP. Acolo s-a vorbit despre această problemă și, după cum știți, nu-mi găsesc hârtia, După cum știți, acolo s-a făcut o propunere. Comisia Europeană a propus să se revizuiască acordul de la Cotonou și să se introducă um, o referire la combaterea discriminării sexuale. Din păcate, acest lucru nu a fost acceptat de țările ACP. S-a ajuns la un compromis prin care clauza referitoare la combaterea discriminării ar uh, urma să fie actualizată. Dar uh, Uniunea Europeană și-a reiterat uh, poziția cu această ocazie. Dacă îmi permiteți să vă corectez, revizuirea a fost într-adevăr convenită și 12 state membre și Parlamentul vor să ratifice acordul. Însă, negociatorul Unii Europene a acceptat faptul că combaterea discriminării sexuale pe motive de sex practic nu este, nu este menționată explicit, ci este oarecum evitată. Noi am propus să se menționeze acest lucru explicit, orientare sexuală, dar să nu uităm că într-o negociere avem două părți. Dacă una din părți nu este de acord cu trimiterea explicită atunci nu ne rămâne decât să cădem la un compromis. Însă Uniunea Europeană nu va ceda, va rămâne la această poziție. Mulțumesc. Președinta, doamnă ministru, vă mulțumim foarte mult pentru prezență și, de asemenea, pentru că ne-ați uh, prezentat uh, concluziile Consiliului. Nu mai rămâne decât să vă urez uh, să încheiați cu bine președinția cipriotă și dumneavoastră personal o vacanță de Crăciun cât mai plăcută, vacanță pe care o meritați. Următoarea noastră ședință are loc luni pe 17 decembrie de la 3 la 8, la 6 jumate și marți, 18 decembrie, de la 9 la 12.30. Îmi dau seama că deoarece um, vacanța de Crăciun uh, este imediat, nu știu dacă prezența va fi atât de numeroasă, dar eu sper acest lucru. Mulțumesc, o după plăcută!